Uh, good morning, good afternoon everybody. Bună ziua tuturor. Planul meu de a întârzia dată și de a sosi când toată lumea este prezentă în sală nu a funcționat foarte bine pentru că văd că încă nu toți colegii sunt prezenți. Îmi cer scuză pentru întârzierea, pentru că am avut o întâlnire cu președintele Parlamentului, domnul Schulz. Primul punct este adoptarea ordinii de zi. Există o modificare. Domnul uh, Vlașac, Vlasac ne-a Domnul Vlașa, care este raportor pe marginea noii propuneri din partea Comisiei Europene referitoare la un instrument care să susțină absorția fondurilor europene în statele europene care se confruntă cu anumite dificultăți financiare. E bine, acest punct era programat inițial pentru mâine la ora 9 dimineața și domnul Vlașac ne cere să discutăm uh, acum acest uh, raport pentru că dumnealui trebuie să um, plece mâine la Praga și punctele 7 și 8 uh, am putea să le discutăm uh, mâine înainte de vot. Deci vom vedea cum va evolua modificarea ordinii de zi, însă aceasta este principala modificare. După cum știți, întâlnirea noastră este transmisă pe, în direct pe internet și aș dori să vă spun de asemenea că avem interpretare în 12 limbi și cam atât în legătură cu adoptarea ordinii de zi. Da? Ordinea de zi este adoptată în această formă dacă nu există obiecții, însă doamna San- Sanchez mi dorește să intervină. Da. Sunt raportor din uh, umbră pe dosarul referitor la cooperarea teritorială. Acest punct urma să fie des, uh, discutat astăzi. Mâine eu, din păcate, de dimineață nu voi putea participa la întâlnirea comisiei noastre și aș dori să întreb ce am putea face din acest punct uh, de vedere. Doamna președinte, da, va depinde totul de evoluția dezbaterii, dacă veți fi aici Vom uh, încerca să discutăm despre cooperarea teritorială astăzi. Doamna Sanchez Schmidt, nu știu dacă doriți să discutăm punctele 6 și 7 mâine înainte de vot sau după vot. Nu, înainte de vot, între 9 și 10.30. Da, voi, eu voi sosi mâine sau mă gândisem să ajung pentru vot pentru că acest punct fusese planificat pentru această după masă. Îmi pare rău pentru această situație, spune domnul președinte. Vom încerca să discutăm acest punct astăzi. Nu știu dacă ați, nu ați putea discuta cu domnul Boștinaru să faceți schimb cu punctul dumnealui. Vom reveni oricum asupra ordinii de zi, sau cel puțin forma finală acesteia. Acum trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi, comunicările președintelui. Ocazie cu care aș dori să mă refer la deciziile coordonatorilor care vă vor fi coordonate mâine. Și acum trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi, fostul punct 9 de pe vechea ordinea de zi și dau acum cuvântul lui Oldric Vlașac. Vă mulțumesc, domnule președinte. Și doresc să rog colegii să își pună căștile, pentru că voi continua în ceha. Doamna președinte, Oldric, nu ar fi o idee mai bună să ascultăm inițial propunerea comisiei, poziția comisiei, pentru că acest lucru ne-ar ușura discuția. Deci dau cuvântul Comisiei pentru a ne face prezentare, după care vom reveni la raportor. Comisia, vă rog. Vă mulțumesc, doamnă președintă, pentru că ne dați ocazia de a prezenta această propunere. Mă bucură uh, faptul că revin la Comisia Regii. Cred că ultima dată când fusesem aici era în urmă cu 2 ani, spunând că aștept cu nerăbdare să revin la această comisie. E bine, acest lucru se întâmplă astăzi și vă propun o, vă discut despre o propunere de modificare a fondurilor structurale, o propunere adoptată de Comisie pe data de 23 mai, deci de curând. Este vorba, de fapt, de un răspuns la criza financiară și aș dori să vă aduc aminte că am modificat regulamentul pentru a introduce aceste fonduri suplimentare. Această propunere conține două elemente. Primul dintre ele se referă tocmai la aceste fonduri suplimentare, un procentaj de 10% uh, la rata de cofinanțare și al doilea la regimul de cheltuiri și uh, a calendarului. Al doilea element se referă, de dezangajare se referă la România și Slovacia în mod special. Prin această propunere ne dorim să găsim mijloacele necesare pentru a asista statele membre în uh, punerea în aplicare continuă a fondurilor structurale și aceste două elemente, după cum am spus, se regăsesc în această propunere de revizuire și permiteți-mi să spun câteva cuvinte despre acest concept de topping up. După cum am spus, acest lucru prezintă statelor care trec printr-un program, în acest moment este vorba de trei, pe care vi le voi enumera. Grecia, Cipru a cerut și el să facă parte din acest program, Portugalia și Irlanda. Am spus trei, dar de fapt este vorba de patru pentru că și Ciprul face parte din acest program acum. Cred că știți foarte bine că acest topping up uh, se va termina la sfârșitul acestui an și ar fi contraproductiv să nu per- permitem continuarea acestui uh, program până la sfârșitul uh, sau dincolo de această perioadă de programare. Astfel s-ar permite efectuarea de uh, plăți uh, timpurii înspre aceste state și, de exemplu, aș putea să exemplific pentru Grecia, această opțiune ar duce la plăți uh, suplimentare și ar reduce cererile de rata de cofinanțare din bugetul național elen cu un miliard de euro, deci este o sumă importantă. Repet acest lucru, propunerea noastră trebuie înțeleasă uh, împreună cu, dispozi- din, cu prevederile din regulamentul privind dispozițiile comune și există un uh, acord conform căruia acest topping-up să fie regăsit și în următoarea perioadă de programare și aici este important tocmai să continuăm cu topping-up-ul din această perioadă, să nu mai există o perioadă o terminare, un punct de terminare a acestui proces și să ne asigurăm că va exista o tranziție în noile, în uh, noile reglementări, în regulamentul privind dispozițiile comune. Aceasta a fost uh, o scurtă introducere despre, referitoare la Topping Up, despre extinderea acestuia și la noua perioadă de programare. Mă voi uh, referi acum la dezangajare, această regulă N plus 3, și, în esență, propunerea noastră este legată de discuțiile purtate pe marginea cadrului financiar multianual. Există unele prevederi în uh, cadrul financiar multianual pe care le voi menționa acum. În primul rând, când discutăm alocările pentru statele membre în cadrul politicii de coeziune pentru următoarea perioadă, există această uh, plasă de siguranță inversată, lucru care înseamnă că în uh, următoarea perioadă statele membre nu ar trebui să primească mai mult de 110% prin comparație cu perioada actuală de finanțare. Această prevedere are un impact asupra două state membre, este vorba de România și Slovacia, și aș dori să vă atrag atenția asupra prevederilor din CFM din februarie, la alineatul 87, se spune că Comisia a fost invitată să găsească niște soluții practice pentru România și Slovacia, soluții care să reducă riscul de dezangajare și, dacă este nevoie, să uh, modificăm regulamentul 1083. Am făcut acest lucru am uh, discutat uh, îndeaproape cu cele două state membre în cauză și am uh, discutat despre mai multe soluții tehnice și operaționale pentru a reduce acest risc de dezangajare și am ajuns la concluzia că nu se, nu se poate reduce acest risc sub un anumit nivel. Acest lucru este mai ales valabil pentru România. Drept urmare, am propus o uh, amendare a regulamentului actual. Am uh, analizat diferitele modalități și am considerat că cea mai simplă cale este de a extinde N plus 3 pentru 2011 și 2012. Acest lucru înseamnă că 2011 va fi extins până în 2014, eliminând uh, obiectivele duble de dezangajare pentru acest an și 2012 va fi extins cu un an în plus până în 2015 și această soluție va ajuta aceste două state care vor avea mai mult timp la dispoziție de a pune în aplicare proiectele la fața locului. Și aș dori să subliniez acest lucru. Am încercat să găsim o modalitate fiabilă pentru cele două state membre și suntem încrezători că această propunere va reduce în mod semnificativ riscul de dezangajare a fondurilor. Un punct final la care doresc să mă refer este calendarul. Înțeleg foarte bine că pachetul major legislativ este discutat în continuare între Parlament și Consiliu și doresc să vă atrag atenția că în momentul în care am introdus criteriile specifice pentru România și Slovacia, uh, ne-am referit și la viitor, la regulamentul uh, cu dispoziție, privind dispozițiile comune, Drept urmare, există o adaptare în anumite etape. Noi plecăm de la premisa că acest regulament va fi adoptat și imediat după aceea va veni și propunerea de revizuire pentru regulamentul actual. Însă, înaintea sfârșitului anului, prima dată va fi, va fi adoptarea acestui regulament și a doua dată, cândva pe la sfârșitul anului, pentru că în acest uh, regulament privind dispozițiile comune există o prevedere referitoare la abrogarea regulamentului existent 1083 și pur și simplu am dorit să vă menționez uh, aceste etape și acum aștept uh, orice întrebări din uh, partea dumneavoastră. Vă mulțumesc, doamna, președinte. Aș dori să corectez un lucru. Orice lucru luat uh, ca decizie politică în februarie, cred că trebuie să se regăsească până la urmă în regulamentul general, pentru că încă nu am decis pe marginea acestor părți din regulamentul general. Oltric, ai acum cuvântul. Now in Czech language. Vă mulțumesc și acum voi continua în uh, cehă. Prvé děkuji za možnost přesunutí tohoto bodu. În primul rând, doresc să vă mulțumesc pentru că mi-ați dat posibilitatea de a prezenta acest punct astăzi, pentru că mâine trebuie să particip la o conferință importantă care discută aspecte importante ale politicii de coeziune în Praga și aș dori să particip la această conferință. În uh, intervenția introductivă am auzit mai multe fapte concrete și nu am nicio rezervă față de cele auzite. Aș dori să spun câteva lucruri despre perioada în care ne aflăm acum. Fondurile structurale au fost structurată într-un asemenea mod încât să asiste statele membre să depășească situația dificilă în care se află și să își uh, reînnoiască infrastructura. Deci motivul principal al uh, existenței fondurilor structurale se leagă de depășirea dificultăților uh, economice și de revenirea la creșterea economică. Știm foarte bine în ce situație se află acum uh, Europa, se iau pași importanți de transformare și, din păcate, nu se absorb suficient de mult aceste fonduri. Dacă este să vedem o hartă a statelor membre care au uh, probleme mari, printre acestea se regăsesc, uh, printre altele, România, Bulgaria, Slovacia și așa mai departe, sunt uh, mai multe state care au probleme, nu doar România și Slovacia. Dacă ne dorim să găsim o soluție adecvată la această problemă, am putea să o găsim prin prima parte a acestei măsuri. Este vorba de acest concept de top-up, de sporire. Am putea spori cu 10% rata de cofinanțare. Un asemenea mecanism s-ar potrivi statelor membre care nu au suficiente fonduri la dispoziție de a cofinanța proiecte relevante. Drept urmare, nu am nicio obiecție la această propunere și nu doar să mă refer mă specific la um, unele state membre, pentru că acest lucru s-a făcut deja. Această măsură s-a dovedit a fi una corectă și Comisia Europeană dorește să o să recurgă la ea și în următoarea perioadă de programare lucru care va asigura gradul necesar de continuitate. Și Orice stat membru care va face parte dintr-un asemenea program de ajustare macroeconomică va putea beneficia de această rată mărită de cofinanțare. Aceasta este o poziție principială susținută dintotdeauna de Parlamentul European. Noi, pentru noi întotdeauna au fost importante și anumite derogări și acum aș dori să mă refer la a doua parte a acestei propuneri, regula N plus 2 uh, și N plus 3. Cred că în primii ani uh, toate statele membre, tuturor statelor uh, membre li se aplică regula N plus 3 și pentru 2009-2012 N plus 2. Deci Astfel, România ar putea profita de această excepție și să-i se aplice regula N plus 3 pentru întreaga perioadă. Cred că pentru toate statele membre, ideea este ca acestea să aibă timpul necesar pentru a selecta cele mai bune proiecte pentru finanțare. Tocmai de aceea, uh, faptul că există în mod uh, simultan această regulă în 2013 și 2014 ar îngreuna uh, absorția tuturor fondurilor existente. Un alt punct legat de acest subiect este următorul. Nu știm care va fi rezultatul final al cadrului financiar multianual și cred că acest lucru va întârzia puțin procesul. Drept urmare, o posibilă extindere a regulii N plus 3 pentru toate statele membre ne-ar ajuta să depășim prima parte din perioada 2014-2020. Drept urmare, consider că am putea profita de această situație de dificultate în care se află mai multe state europene de exemplu, statele care au fost afectate de inundațiile recente, pentru a extinde această regulă aplicată în 2011 și 2012, care ar putea fi extinsă la N plus 3. Și mai există un aspect uh, important. Comisia Europeană va folosi perioada N plus 3 pentru anii 2000 2014-2020 pentru toate statele membre. Deci mă întreb de ce nu putem aplica această regulă deja pentru anii 2011-2012. Este o părere personală. Și consider că în urma contribuțiilor dumneavoastră vom reuși să găsim o soluție care să fie în beneficiul tuturor statelor membre, astfel încât toate statele membre să profite la maxim de aceste fonduri. Din nou, nu discutăm aici de o sporire a finanțării, pentru că există deja o finanțare pentru programe, ci este vorba de folosirea la maxim acestor fonduri existente. Îmi pare rău, nu am numele raportorilor din umbră, din partea grupurilor politice, deci dacă au fost uh, numiți raportorii din umbră, doresc să-mi spuneți cine sunt aceștia din partea socialiștilor. Victor Boștinaru are cuvântul. Madam Chair, I wonder if EPP is not the first to speak. Uh, doamnă președinte, mă întreb dacă nu cumva ar trebui să vorbească mai întâi uh, PPE-ul sau nu v-ați numit un raportor din umbră? I know, I know Mr. Deutsch will absolutely știu că domnul Deutsch nu a putut. A existat o schimbare în ordinea de zi. De unde să știe oamenii mei că s-a făcut această schimbare din senin și că va veni în primul rând raportul domnului Vlașac? Trebuie să vă spun un lucru. Am dubii serioase. PPE-ul are dubii serioase. Este vorba despre o ajustare tehnică în momentul de față. și uh, cred că ar trebui să extindem uh, domeniul de aplicare. Acest lucru pare foarte practic, această modificare pare foarte practică, dar din câte am înțeles eu de la Comisia Europeană, este vorba de găsirea unei soluții astfel încât lucrurile să funcționeze așa cum trebuie. Și dacă deschidem, dacă aplicăm cu atât de mare ușurință această soluție la toate țările, nu cred că aceasta trebuie să fie soluția. Am dubii că aceasta este soluția. Nu puteți să considerați că dacă PPE-ul nu vorbește, este de acord. Președinta, vreau să vă reamintesc că uh, toți coordonatorii au fost informați cu privire la modificarea ordinii de zi. Așa îmi spune secretariatul. Domnul Victor Boștinaru acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Am câteva observații. În primul rând, este evident că propunerea Comisiei este binevenită și vine la momentul oportun, astfel încât uh, să ne permită să rezolvăm problema înainte să fie prea târziu. În al doilea rând, este o realitate că cele două țări au fost printre cele mai afectate de criză și au fost tratate de Comisia Europeană astfel – iar acest lucru a fost benefic pentru ambele țări și pentru regiunile din cele două țări. A treia observație. Cele două țări au fost singurele și, repet, singurele care au fost uh, afectate de dubla plafonare, double capping. Trebuie să menționăm și să reiterăm acest lucru înainte de a se face orice altă evaluare a deciziei luate de Consiliu sau înainte de orice alte discuții uh, legate de ce România și Slovacia și nu și alte țări. Apoi, decizia luată de Consiliu uh, după acea noapte lungă a fost adoptată cu unanimitate. Repet, cu unanimitate tot, de către toți șefii de state și guverne. Cel puțin uh, șeful statului din România nu a fost prezent la acele discuții și totuși acesta a fost uh, rezultatul uh, binecuvântat de către Consiliu. Trebuie să ținem uh, cont de acest, acest rezultat. Este evident că există întrebări uh, serioase, întrebări uh, pertinente de ce doar România și Slovacia. Și în calitate de raportor din umbră pentru grupul meu, răspunsul este că uh, revizuirea propusă de comisie este coerentă cu acea decizie luată în acel moment de către Consiliu și le permite celor două țări să fie mai puțin lovite de dezangajări. Potrivit evaluării Comisiei, România este de departe um, expusă celui mai mare risc de a fi afectată de dezangajări. Riscul, uh, de, uh, riscul este foarte mare și fără această prevedere nu s-ar putea realiza o recuperare, iar Slovacia este a doua cea mai afectată țară. Acestea sunt principalele motive. Aș dori să menționez și un alt aspect. În faza pregătitoare pentru această modificare propusă de comisie au avut loc discuții în Coreper și s-a încercat uh, cumva să se uh, crească numărul statelor membre care să poată beneficia de această măsură. Dar Până la urmă, doar România și Slovacia uh, au făcut obiectul acestei propuneri. Comisia și-a făcut tema, și-a făcut uh, evaluări economice și financiare, care apoi au fost puse la dispoziția statelor membre pentru a măsura impactul pozitiv al modificării regulamentului. Ținând cont de toate aceste aspecte, cred că singura posibilitate, și repet, singura posibilitate pe care o avem acum, este să uh, respectăm uh, propunerea Comisiei, să o adoptăm cât mai curând posibil, astfel încât să se poată aplica pentru România și Slovacia și să împiedice și alte uh, impacte negative în orice negocieri sau discuții despre CFM. Așadar, susțin în totalitate propunerea Comisiei și sunt uh, dispus uh, să lucrez cu raportorul și cu toți distinși colegi pentru a ne asigura că putem adopta uh, rapid această propunere în timp util, așa cum a spus și dumneavoastră, doamnă președinte. Vă mulțumesc foarte mult pentru cooperare. Președinta, înainte să dau cuvântul liberalilor și doamnei Mănescu, aș vrea să spun Comisiei că la finalul discuției vă voi ruga să ne spuneți de ce ați ales acest acest instrument um, pentru implementarea deciziei politice a Consiliului. Am înțeles că ați făcut o analiză și că ați ajuns la concluzia că este cea mai bună soluție. Deci ar fi util uh, să auzim. Doamna Mănescu acum. Mulțumesc. Voi vorbi în română pentru a profita de um, prezența interpreților de limba română. Așa cum, uh, cum a spus și uh, colegul meu, uh, Victor Boștinaru, este, este evident că România și Slovacia sunt două dintre statele membre cele mai afectate poate de, de criză și de uh, dublul uh, capping. Uh, dar este adevărat și faptul că România și Slovacia au fost statele membre care au cerut Comisiei uh, Uh, găsirea unei soluții pentru remedierea uh, acestui, uh, acestui dezavantaj și pentru a încerca să evite dezangajarea fondurilor de coeziune. Astfel că susțin propunerea Comisiei Europene de a extinde regula N plus 3 pentru România și Slovacia, deoarece acesta sigur reduce riscul dezangajării fondurilor și oferă României și Slovaciei mai mult timp pentru utilizarea Uh, pentru cheltuirea banilor pentru implementarea proiectelor. Uh, această măsură, această soluție pe care Comisia a găsit-o uh, oferă celor două state o mai mare libertate de a cheltui și de a solicita fonduri europene, permițându-le în felul acesta să își aloce suficient timp să facă o mai bună selecție și o implementare a proiectelor strategice și știu că cea mai mare parte din aceste proiecte se referă la competitivitate, la stimularea ă, întreprinderilor mici și mijlocii și crearea de locuri de muncă pentru tineri. Deci, având în vedere că acestea sunt proiectele pe care cele două state vor să le implementeze, să aibă timp pentru a le implementa, consider că este foarte important ca acest, ă, acest instrument, această soluție găsită de comisie să fie acceptată cât, uh, cât mai repede cu putință. Uh, sigur că este de apreciat unanimitatea cu care Consiliul a susținut uh, această propunere și cred că nu ar trebui să pierdem timpul și să reîntoarcem discuția în Consiliu să redeschidem această discuție și să ratăm șansa ca cele două state să-și rezolve aceste probleme. Uh, Uh, și trebuie spus, am, uh, am remarcat și apreciez că și raportorul, domnul Vlasac, a uh, susținut acest lucru, trebuie remarcat că nu există niciun impact asupra creditelor de angajament, deoarece nu se propune nicio modificare a sumelor maxime. Deci nu există un impact bugetar, nu există sub raportul creditelor de plată niciun fel de, de impact, așa că este o decizie politică, dar este o decizie politică care va avea un impact pozitiv real asupra cheltuielilor uh, și creditelor de plată în anii următori pentru cele două state. Și cred și, și spun, așa cum a spus și colegul meu Victor Boștinaru, este foarte important uh, și susțin adoptarea cât mai rapidă a acestui raport și uh, îl susțin pe, pe colegul meu Oldrich Vlasach în, uh, în acest raport. Mulțumesc! Thank you. Uh... Mulțumesc. Ian Brezina. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Bineînțeles că sunt de acord cu faptul că Slovacia și România sunt uh, state membre care au solicitat această modificare a regulilor de la N plus 2 la N plus 3. Și cred că dacă nu uh, ar fi existat uh, acele lucruri uh, care s-ar fi întâmplat de la întâlnirea Consiliului și până acum, um, poate că nu am fi susținut această măsură um, și pentru Cehia, dar um, în Consiliu în Consiliul în care reprezentanții Slovaciei și României uh, au solicitat această modificare, uh, au existat inundații în Cehia. Dacă nu ar fi existat aceste inundații, eu cred că noi nu am uh, fi avut probleme cu finanțarea conform regulii M plus 2. Acum uh, s-a mai menționat un lucru și anume că țările care au fost uh, cel mai greu afectate de inundații ar trebui să poată folosi fonduri din fondurile de solidaritate. Am mai uh, spus că nu ar trebui să folosim doar aceste fonduri Uh, țările afectate de inundații ar trebui să fie sprijinite și în alte moduri. Am înțeles că colegii din uh, Slovacia și România sunt îngrijorați că aceasta ar putea să complice lucrurile și negocierile, dar vă rog să dați dovadă de compasiune și pentru noi, pentru că uh, noi nu am avut nicio putere să influențăm această situație în care ne aflăm. Domnul Manches, vă rog.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 putem să mm, uh, discutăm uh, acest lucru în plenară în octombrie. Există însă două probleme. Prima este legată de capping pentru uh, perioada viitoare care va fi redus pentru România și Slovacia. De aceea lucrurile sunt atât de complicate. Potrivit formulei originale, sumele pentru următoarea perioadă de programare au fost calculate la un nivel mai mare. Comisia a menționat și riscul de dezangajare. Este un argument foarte important. Un alt lucru important este faptul că statele membre și Consiliul și Comisia au negociat și fiecare dintre aceste țări a fost uh, evaluată și a beneficiat de sprijinul uh, Comisiei și Consiliului. România și Slovacia au acum uh, această posibilitate de a beneficia de schimbarea acestei uh, reguli. Trebuie să mai menționăm faptul că nu se cresc sumele generale și, bineînțeles, aceasta ne permite să implementăm numai proiecte de cea mai înaltă calitate. Un alt lucru uh, demn de menționat este sprijinul unanim al Consiliului. Referitor la extinderea către alte state membre, cred că ar trebui să punem această întrebare Comisiei. Mulțumesc. Din partea uh, verzilor, Nicos Crisohelos, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, criza și politicele care au urmat au creat mai multe probleme legate de absorpție și concretizarea programelor. Și există întârzieri importante. Una din uh, probleme este că în perioada de criză este greu pentru sectorul privat și pentru cel public să găsească posibilități de cofinanțare. E o problemă mare pentru IMM-uri, dar și pentru agențiile publice. În al doilea rând, de mai multe ori s-au creat probleme de, din cauza uh, întârzierilor în implementare. În general, suntem în favoarea schimbărilor propuse, dar aș dori să luăm în considerare și două chestiuni foarte grave. 1. Unele din programe vor beneficia de acest nou procent, dar pentru că uh, suma generală nu se schimbă, se va tăia din alte părți. Unele programe vor fi îndeplinite, dar altele vor fi eliminate, pentru că altfel nu este posibil din punct de vedere bugetar. O altă problemă este N plus 3, adică 3 ani în loc de 2 ani. Asta înseamnă că banii vor veni pe o perioadă mai lungă de timp banii vor fi distribuiți în 3 ani și nu în 2 ani. Asta înseamnă că veniturile din țările aflate deja în criză va fi mai mic pe an. Aceasta este consecința conceptului N plus 3. Dar suntem pentru uh, unele schimbări produse. Am vrut doar să uh, evidențiez și aceste probleme. Uh, thank you, Chair. Uh, I think we, we are in a very... Mulțumesc. Suntem într-o situație dificilă, mai ales uh, raportorul. Suntem din țările membre, nu suntem de pe lună sau din altă parte. Unii sunt interesați să găsească soluții, alții nu. Cred că nu ar trebui să facem uh, distinția între state membre, cine are dreptul să beneficieze de sume uh, adiționale și cine nu. Din câte înțeleg eu, fie avem o regulă obiectivă propusă de comisie și România și Slovacia nu se află aici întâmplător, Concluzia logică este, cum a spus și colegul Brejina, că unele evenimente, cum ar fi inundațiile, sunt importante. Ceea ce discutăm acum are influență mare asupra CFM-ului. S-a luat în considerare și plasa de siguranță, asta înțeleg eu. Dacă avem informații obiective din partea Comisiei, ar trebui să apărăm sistemul și nu o țară sau alta. Aștept răspunsul Comisiei. De ce Bulgaria și România? Pentru că nu întâmplător s-a ajuns la uh, un acord în rândul statelor. Aș vrea să nu intrăm într-o bătălie a țărilor, care țară e mai bună și care nu. Eu sunt din Polonia și eu uh, ar trebui să apăr CFM-ul pentru că este bun pentru Polonia este adevărat, dar nu este un motiv să, să luptăm. Mulțumesc. Uh, François Alfonsi. Grupul nostru susține acest demers, dar sunt uh, puțin uluit că există dificultăți să se pună în aplicare asemenea măsură care pune în discuție condiționalitățile macroeconomice. Nu este o problemă legată de o conjunctură, ci de, de fonduri, de criză economică, de modul în care unele state sunt afectate de criză. Dar, în realitate, condiționalitatea economică merge cu inversul. Nu merge cum am propus uh, pentru țările aflate în dificultate. este greu să se funcționeze dacă nu există reguli mai flexibile. Cred că trebuie să luăm decizii mai puțin punctuale și să avem un demers sistematic. Atunci când ne confruntăm cu astfel de greutăți, când avem o nevoie importantă de a mobiliza credite uh, europene să existe un demers automatic, mai puțin aleator, să nu fie supus uh, bunului plac al unui consiliu și pus pe ordinea de zi a unui consiliu. Mulțumesc, Joachim Țelă. Vă mulțumesc, doamna președintă. Alaltă ieri am primit din nou o privire de ansamblu asupra cotelor de plus pentru fiecare stat membru și există o imagine foarte diferită, diferențiată în legătură cu cotele de absorție și așa mai departe și întotdeauna acelea state se regăsesc în partea de jos a acestei liste. În plus, de când eu fac parte din Parlamentul European, știu că noi am avut această cerere de a exista pentru anumite state unele măsuri uh, speciale, astfel încât statele respective să absoarbă mai bine fondurile pe care le au la dispoziție. Și vă aduc aminte de ce s-a întâmplat în anul 2010 și atunci am discutat această temă și am hotărât că pentru anumite state uh, plățile suplimentare din uh, propriile bugete să, să se renunțe, să se renunțe la aceste sau să se amâne aceste uh, contribuții din propriile bugete. Și apoi am uh, avut și anul trecut, în urma unei alte inițiative, să există o împărtășire a riscurilor, astfel încât uh, să se asigure din nou o mai bună finanțare a, proiectelor, a anumitor proiecte, să se ajungă la o finanțare completă din uh, fonduri europene dacă uh, nu au existat parteneri privați, de exemplu. Acum am uh, găsit un alt instrument de sprijinire a acestor state care să poată să cheltuie mai eficient aceste fonduri. Am avut ocazia să vizitez mai multe dintre aceste state și eu mă gândesc că nu este vorba doar de aceste instrumente cred că există și alte probleme. Nu există, din păcate, în locurile respective administrația necesară care să asigure implementarea proiectelor respective și să cheltuie în mod eficient fondurile respective. În plus, schimbarea guvernelor este foarte importantă pentru decizia legată de cine primește fonduri și cine nu. Și atunci uh, doresc să întreb comisia dacă cumva împărtășește această părere cu mine sau nu. Mulțumesc, domnul Ivar Scudmani, să are cuvântul. Thank you. <clears throat> There, I do believe there's two... Mulțumesc. Mi se pare că propunerea are două aspecte. Un lucru este clar. Coeziunea are rolul de a ajuta pe cei care suferă cel mai mult. Este prevăzut în tratat. Coeziune înseamnă că îl ajuți pe unul mai slab. Problema plafonării este și de viitor. Este clar că țările mari, care au multe regiuni și regiunile sunt foarte diferite, iar PIB-ul pe cap de locuitor nu este mai puțin de 75% față de cel din țările dezvoltate. Aceste țări vor aplica formula, dar până la urmă depinde, totul depinde de PIB-ul uh, pe țară. Dar țările care au o singură regiune cu probleme nu pot să aplice Totul are legătura, legătură cu PIB-ul. Este o situație diferită față de 2010 și 2011, când s-a decis să ajutăm 5 țări cu 717 uh, milioane de euro și li s-a permis astfel să uh, plătească uh, plățile interimare au fost uh, state cuprinse în programul FMI sau au beneficiat de ajutorul uh, Comisiei Europene. Aici, propunerea nu este de a da fonduri suplimentare, ci de a prelungi posibilitatea de a face angajamente. Și aici ajungem la un lucru esențial. Eu sprijin propunerea aceasta, pentru că am urmărit dinamica absorpției din 2007 și până în 2008, în fiecare lună, și am analizat de ce diferă atât de mult rata de absorpție. Am vorbit cu direcțiile generale, știu că au existat probleme de audit, probleme legate de calitatea proiectelor și comisia este foarte dură. Nu permite înaintarea proiectului până când nu se rezolvă problemele. Există multe state unde se opresc banii timp de 11 ani, un an sau chiar mai mult. Și de aceea, dacă se, pun, se pune baza structurilor și nu se dau bani suplimentari, sunt de acord. Este o chestiune simplă, dar și complicată. În Comisia pentru Bugete, de exemplu, dacă mergeți acolo, Mulți spun că noi avem un rol mare, dar cum să nu avem un rol mare dacă avem o, o lege nouă și avem și condiția N plus 3? Dacă aplicăm N plus 3 pentru cei care au mai puțin de 90% PIB pe cap de locuitor, iar apoi nu schimbăm nici următorul regulament, n plus 3, deci adăugăm ceva. Dar dacă pe de o parte adăugăm n plus 3, știm că proiectele sunt de durată, sunt serioase și nu poți să termini un proiect de coeziune în doar șapte ani. Cred că trebuie să discutăm cu DG Buget și să vedem ce, ce se aplică. vitezele de înaintare sunt diferite. În Germania situația e diferită de România, în Letonia situația e diferită, e diferită față de situația din țările cu absorție mai bună. Asta e. Sunt mai multe țări, nu suntem un stat unic. Dacă luăm în considerare criza, situația se înrăutățește și mai tare, pentru că criza afectează țările diferite afectează țările în mod diferit. Țara mea are minus 18% scăderea PIB-ului. Din punct de vedere matematic, am putea să spunem, pentru toate țările o să aplică aceeași condiție, dacă nu aveți rezultate, nu veți primi banii. Dar țările sunt diferite și de aceea trebuie să sprijinim propunerea aceasta. Țările cărora li se va oferi această posibilitate nu vor primi mai mulți bani, ci mai mult timp. Întrebarea este cum va lucra Comisia pe această problemă și eu uh, învinovățesc foarte mult Comisia și pe dumneavoastră care vă reîntoarceți aici. este complicat să explici de ce s-au oprit plățile. Aici, în patru ani de zile, nu am auzit de la dumneavoastră o explicație. Nu putem să dăm vina pe X, pe Y, pe Z, să dăm vina pe o țară. Nu se știe de ce nu au fost absorbite plățile. Nu putem să analizăm acest lucru. Dumneavoastră dețineți informațiile și va mulțumi foarte mult la sfârșitul acestui cadru financiar dacă vom avea o situație concretă pe care să o dăm următorilor, următorilor deputați. Mulțumesc. Um, also ich sag mal so. Doamna Ernst, aș dori să spun că în legătură cu cele două propuneri de comisie sunt uh, de acord cu ele Este vorba de uh, motive legate de uh, bun simț până la urmă. Eu nu am nevoie de o explicație specială pentru necesitatea de a avea un topping up pentru Grecia, Portugalia, Irlanda și așa mai departe. Înțeleg acest lucru de la sine. Și nu putem apoi uh, echilibra greșelile făcute în Consiliu, putem să corectăm, să contribuim cumva la înlăturarea acestora, tocmai pentru a crea posibilități ca aceste mijloace să fie absorbite. Și dacă se ajută astfel statelor, este o idee foarte bună și este vorba de lucruri foarte simplu de, de înțeles până la urmă. Al doilea punct, Uh, și cu acesta sunt de acord. Poate vă aduceți minte că am uh, discutat cu un ministru despre dezvoltarea regională în România și ministrul respectiv ne-a explicat că este nevoie de acest lucru, că se petrece acum o reformă structurală administrativă în România și în uh, Germania. Noi cunoaștem foarte bine situația și noi am trecut prin asemenea procese și trebuie să ținem seama de, de ele. Și nu este vorba doar de inundații care au loc în anumite state, ci guvernanță și alte puncte pe care nu le mai amintesc. Ce mă miră este că este vorba doar de România și Slovacia. Aș dori să știu dacă nu cumva există și alte state care ar avea nevoie de mai mult timp pentru a pune proiecte în aplicare. Cred că dacă ar exista alte state, ar trebui să le, în această situație, ar trebui să le sprijinim și pe acestea. Vă mulțumesc. Nu mai sunt alți uh, doritori să intervină pe marginea acestui subiect și dau cuvântul comisiei. Și vă rog, nu toată lumea a fost uh, prezentă de la bun început. Poate ne spuneți din nou de ce au fost uh, ales aceste două state prin decizia politică a Consiliului și apoi Aș dori să vă întreb dacă ați uh, examinat și alte măsuri care să ajute la scăderea riscului de dezangajare pentru Slovacia și România. Vă mulțumesc. Voi reveni la prima întrebare, însă s-a discutat de mai multe ori despre criteriile pe care le folosim, le-am folosit pentru a veni cu această propunere. Desigur, înțelegem foarte bine riscurile legate de absorție, însă am uh, analizat cu foarte mare atenție motivele subiacente și mai mulți antevorbitori s-au referit la aceste motive de ce s-a păstrat acest aliniat în concluziile Consiliului din februarie. Aceste două state membre sunt uh, afectate de această plafonare de la 110%. Dacă este să analizați propunerea noastră, veți vedea că am uh, identificat câteva criterii obiective și la considerentul 7 facem această referință la plafonare. Acesta este criteriul pe care ne-am bazat propunerea. Însă, desigur, am analizat și diferitele posibilități de a reduce riscul de dezangajare, atât pentru aceste două state specifice, cât și pentru alte state membre. Și acum, și de fapt, justificarea noastră este ancorată în CFM. Și Comisia Europeană, desigur, dorește să contribuie la uh, adoptarea CFM-ului. Deci trebuie să înțelegem această propunere și în acest context. Când vine vorba de diferitele opțiuni pe care le-am studiat împreună cu cele două state membre, dar și cu alte state membre, aș dori să numesc doar câteva dintre acestea. Prima dintre ele, cea mai evidentă, dincolo de topping up, este vorba de rata cofinanțărilor. Pentru în anumite programe operaționale, această rată de cofinanțare nu se află la nivelul maxim și am uh, studia posibilitatea de a merge până la limita legală prevăzută acum în regulamentul general. Am uh, analizat și această opțiune de mărire a ratei de cofinanțare. O altă opțiune ar fi reprogramarea. Aș dori să spun că deseori am recurs la reprogramări uh, es- uh, majore și subliniez acest lucru. Am tot făcut acest lucru în ultimul an reprogramări pentru a ne asigura că uh, investițiile se fac în zone de importanță cheie, pentru a ne concentra pe crearea de locuri de muncă și pe dezvoltare și creștere economică. Și aș dori să mă refer la inițiativa președinției, inițiativa pentru tineret și aici am avut o reprogramare care s-a bucurat de succes și în Slovacia. Deci și programarea, reprogramarea a fost analizată ca o opțiune și apoi transferul de fonduri între, între programe, nu, pentru, nu, nu, nu doar pentru a ușura cheltuielile, ci pentru a ne asigura că aceste cheltuieli sunt posibile pentru proiecte care contribuie la dezvoltarea economică. O altă opțiune se referă la proiectele majore. Am auzit deja că este nevoie de timp pentru proiecte majore, nu pot fi puse în aplicare foarte repede. Drept urmare, ne-am uh, am analizat necesitățile statelor membre pentru a transmite aceste proiecte majore și de a folosi uh, anumite sume pentru aceste proiecte majore. Poate ar trebui să mă refer și la alte puncte când vine vorba de capacitatea administrativă. De fapt, am dezvoltat și am pus în aplicare mai multe planuri de acțiune în statele membre, în România și în Slovacia, tocmai pentru a avea niște obiective precise legate de implementare, de acțiunile necesare pentru a semna contracte care să ducă la, cheltu- la cheltuieli și în legătură cu capacitatea Uh, administrației de a implementa proiectele respective. Deci vă asigur că colaborăm îndeaproape cu statele membre relevante, nu doar cu România și Slovacia. Aș dori să spun câteva cuvinte și despre Grecia. Avem un uh, grup operativ în uh, Grecia care asistă și din punct de vedere administrativ. Însă în momentul în care în 2008 ne-am confruntat cu această criză, nu ne-am fi gândit că vom discuta despre această temă și în anul 2013. Deci aș dori să subliniez acest uh, lucru. Lucrăm și din punct de vedere administrativ cu toate administrațiile din statele membre și această colaborare este esențială. O vom continua pentru că, dacă nu, ne vom confrunta într-adevăr cu Uh, riscul de dezangajare a fondurilor. Deci uh, lucrăm pe ambele fronturi. Această propunere coroborată cu consolidarea capacităților administrative. Drept urmare, uh, este esențial să mergem înainte cu toate aceste proiecte. Și permiteți-mi să spun câteva cuvinte și despre inundații. Cred că Toată lumea știe acest lucru. Tocmai am uh, revenit uh, din Bratislava. Săptămâna dinainte am fost în Praga și am vizitat și Germania. Și știm foarte bine cât de severe sunt inundațiile din Europa Centrală în acest an. Și avem anumite instrumente la dispoziție. A fost uh, menționat fondul de solidaritate și suntem îngrijorați de faptul că alocările din acest fond este posibil să fie reduse, însă Lucrăm cu toate instituțiile responsabile și cu autoritățile locale, le oferim consiliere referitoare la solicitările de a obține fonduri din, de la acest fond de solidaritate. În al doilea rând, Suntem de acord cu folosirea fondurilor de coeziune pentru măsuri de prevenire a inundațiilor și ieri, în Bratislava, am văzut anumite măsuri foarte eficiente din punct de vedere al costurilor, uh, niște diguri în uh, lungul, uh, construite în lungul Dunării și rezultatul a fost că Bratislava a fost mai scutită decât alte orașe din Germania, de exemplu, de aceste inundații. Și apoi, noi suntem pregătiți să colaborăm cu statele membre pentru a vedea ce efecte de întârziere în punerea în aplicare a proiectelor sunt cauzate de aceste inundații. Deci cred că putem lucra cu statele membre respective pentru a reduce și riscul de dezangajare în urma inundațiilor. Cam atât doresc să spun acum și vă asigur că am asigurat, am analizat uh, un număr mare de opțiuni pentru a reduce riscul de dezangajare pentru cele două state. Mulțumesc, Aldrich. Nu știu dacă doresc să revin. Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Aș dori să mulțumesc uh, directorului din partea partea Digi Regio, pentru că, din punctul de vedere al inundațiilor, înțeleg că Comisia încearcă să ajute și că se înțelege faptul că s-ar putea să existe anumite întârzieri a punerii în aplicare a unor proiecte cauzate de inundații. În concluzie, aș dori să spun că, în calitate de raportor, nu doresc să pun sub semnul întrebării solicitarea Slovaciei uh, și a României, solicitare negociată în Consiliu. Nu cred că comisia noastră, și am văzut acest lucru și în trecut, trebuie să se limiteze la apărarea exclusivă a intereselor naționale. Cred că noi am reușit întotdeauna să fim uh, gardienii unor principii. Deci, aș dori să respectăm în continuare aceste principii. Dacă este vorba să discutăm despre aceste top-ups, 10% în plus pentru cofinanțare, acesta este un instrument care a fost folosit deja foarte bine. Este un instrument pe care dorim să-l folosim și în următoarea perioadă și consider că același principiu ar trebui folosit și în legătură cu regula N plus 3. Pentru că și acest instrument uh, s-a bucurat de succes și ar trebui să fie folosit și în următoarea perioadă. Drept urmare, consider că aceste condiții trebuie să fie folosite în toate perioadele și nu doar pentru anumite state membre, ci pentru toate statele membre, și dacă îmi permiteți un comentariu suplimentar legat de un instrument pe care nu-l folosim foarte des, conform statisticilor pe care le avem la dispoziție. Este vorba de reprogramare, de transferul de fonduri la alte programe. Este o opțiune la care nu s-a recurs uh, prea mult Cred că, de exemplu, Irlanda a folosit uh, deseori acest uh, instrument. Cam 45% din fonduri au fost retransformate, relocate, lucru care le-a permis să folosească o parte substanțială a fondurilor pe care le-au avut la dispoziție și mă bucură faptul că și Comisia consideră că acest instrument ar fi unul util. În concluzie, Aștept, uh, desigur, uh, opiniile dumneavoastră și aș putea să vă spun câteva despre calendar. Până pe 10 iulie, raportul va fi finalizat, după care termenul de depunere a amendamentelor, cred că este 17 iulie, votul uh, pe marginea mandatului pentru negociere ar putea putea avea loc pe data de 24 septembrie. Vă mulțumesc pentru atenție. Îți mulțumesc, Aldrich. Este vorba de procesul de codecizie, un act legal. Și am înțeles că în Consiliu lucrurile au progresat foarte mult și aprobarea va depinde de cum vor merge lucrurile în Parlament. Și ar fi foarte bine să avansăm cât mai repede. Deci ar fi bine să avem votul din plenară în uh, octombrie, ceea ce înseamnă că proiectul de raport va fi discutat la următoarea întâlnire a comisiei noastre pe data de 10 iulie. Să sperăm că vom putea vota la noi în comisie în septembrie și acesta fiind spusă, încheiem acest punct de pe ordinea de zi și trecem acum la discutarea proiectelor de raport despre rezul- rezultatele negocierilor. Vom începe cu regulamentul general Lambert și Constanța. Thank you very much. Um... Mulțumim foarte mult pentru că ne-ați dat uh, această posibilitate de a avea o primă dezbatere cu privire la rezultatul și stadiul uh, discuțiilor pe marginea regulamentului privind dispozițiile comune. De asemenea, am discutat și despre regulamentele separate referitoare la diferitele fonduri. Cred că este înțelept uh, să avem uh, această ocazie uh, de a discuta despre aceste subiecte. Ne aflăm într-o perioadă în care, ar putea, în care pot fi depuse amendamente. Noi, ca raportori, și în colaborare cu raportorii din umbră suntem întotdeauna deschiși să furnizăm uh, toate informațiile necesare. Uh, știu că um, colegii uh, sunt întotdeauna um, Uh, bineveniți uh, să ofere explicații. Așadar, este un proces deschis. Cu toții aveți uh, ocazia să furnizați informații. Ați primit și alte informații la întâlnirile anterioare. Avem o listă întreagă a amendamentelor separate, a stadiului în care ne aflăm, dacă, de exemplu, am ajuns la un acord, dacă încă ne aflăm în negocieri sau dacă avem, dacă încă mai trebuie să obținem mandatul. Iată, acesta este scopul acestui exercițiu. Scopul este să avem o pregătire adecvată a votului din luna iulie. De fapt, nu trebuie să repetăm multe dintre lucrurile care au fost deja explicate data trecută. Pe scurt însă, zilele trecute am avut posibilitatea de a merge în două delegații din partea acestei comisii. Eu însumi am fost uh, într-o delegație în nordul Suediei. Ceea ce am văzut și simțit eu acolo uh, este că există o participare a regiunilor în pregătirea noilor contracte sau acorduri de parteneriat. Is still Însă întrebarea este dacă aceste regiuni și acele orașe sunt uh, integrate în acest uh, exercițiu. Noi uh, ne-am pus asupra multor chestiuni de acord în acest text, iar acestea vor trebui să fie implementate chiar în perioada următoare în uh, statele membre. Așadar, este foarte important să progresăm în această comisie și în echipele de negociere, astfel încât lucrurile să fie cât mai clare, cât mai curând posibil. Și să sperăm că um, Uh, votul uh, că vom avea votul în uh, iulie și votul în octombrie în plenară la Strasburg. Acestea sunt foarte importante și de aceea este bine să avem un cadru stabil astfel încât să putem începe la 1 ianuarie 2014. Acestea sunt motivele pentru care lucrăm în acest uh, mod. Avem uh, foarte multe trialoguri, uh, am participat la foarte multe trialoguri, am ajuns la acorduri cu privire la monitorizare și evaluare, eligibilitate, informare și comunicare. Acestea sunt blocurile tematice despre care am discutat. Ne așteptăm ca în curând, poate chiar și mâine, la trialog, să ajungem la un acord uh, cu privire la patru alte blocuri suplimentare. Un alt punct uh, important de discuție se referă la uh, ponderea FSE și la alocările pentru FSE. Trebuie să ne punem de acord în Parlament că trebuie să garantăm în practică acest 25% care a fost uh, votat pentru țintele mm, stabilite pentru FSE. Datorită modificărilor uh, la noul regulament, există posibilitatea să avem un buget stabil garantat pentru Fondul Social European și este posibil să, ating, să ne atingem obiectivele și să avem o abordare mm, bazată pe fonduri multiple și bazată pe concentrarea tematică. În unele țări, uh, folosind uh, federul, uh, putem să livrăm obiectivele pe care ni le-am propus prin mandat. Așadar, sper că vom ajunge la un acord și pe acest punct. Pe mai departe, uh, vom discuta despre aspectele care ne-au mai rămas de discutat. Există un dezacord cu privire la rezerva de performanță. Acolo sunt foarte mulți bani care nu sunt folosiți de la început și care, vor fi, care sunt puși deoparte pentru a fi cheltuiți mai spre finalul perioadei. Îngrijorarea noastră este că aceasta creează birocrație și foarte, multe, foarte mare volum de muncă în statele membre. Adineauri discutam uh, că poate nici măcar uh, nu se ajunge la cheltuieli în următorii șapte ani. Pe de o parte avem criza și tot punem bani deoparte. Poate că după 2020 va trebui să renegociem toate aceste lucruri. Asta, bineînțeles, are legătură și cu resursele financiare disponibile. Este o luptă în uh, permanentă desfășurare. Apoi uh, există un acord uh, mai mare asupra mecanismului uh, conectarea Europei. Sper să ajungem la un compromis și pe această temă. Un alt aspect este legat de macrocondiționalități. Și în acest sens Sperăm că mm, vom ajunge la un rezultat pozitiv mm, în negocierile despre CFM. Oricum, în această comisie avem o responsabilitate în procesul de uh, colegislație. Avem responsabilitatea despre a, uh, de a discuta despre aceste lucruri, despre aceste macrocondiționalități. Noi nu putem accepta această relație în situația actuală. Există deja foarte multe acte normative care au intrat în vigoare. Avem six-pack, avem uh, two-pack și nu mai este nevoie să ținem cont și de această relație directă cu fondurile regionale. Iată, acestea sunt uh, principalele aspecte pe, care, pe marginea cărora trebuie să negociem. Oricum, există o listă a elementelor asupra cărora ne-am pus de acord. Există, mm, de asemenea, o listă a lucrurilor uh, pe care încă nu le-am abordat și uh, asupra cărora încă nu am discutat foarte aprofundat. V-am menționat care sunt aceste categorii de discuții. Astăzi sunt la dispoziția dumneavoastră pentru întrebări. Am avut uh, Poate Constanțe ar putea să ne dea mai multe detalii. De obicei, uh, ea este foarte capabilă să uh, sintetizeze discuțiile. Doamna președintă, intervine. Puteți uh, să mă rugați pe mine să-i dați cuvântul. Sigur că da. Constanțe, din partea socialiștilor. Ganz herzlichen Dank. Uh, Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru că invitația de a lua cuvântul. Nu mai am foarte multe lucruri de adăugat, pentru că Lambert s-a referit deja la punctele esențiale. Mâine, probabil, va avea loc ultimul trialog în cadrul președinției irlandeze și sper că cu această ocazie, într-adevăr, vom reuși să facem un uh, pas important înainte, nu doar în legătură cu CFM, cât, uh, dar și în legătură cu alte puncte tematice importante. În general, acum a fost prevăzut pentru vot acest raport pentru luna iulie, Lucru care ne arată și ne demonstrează că, de fapt, Parlamentul a negociat foarte bine punctele importante pentru noi și eu sper că vom reuși ca să obținem cel puțin o, o, un compromis parțial în uh, iulie astfel încât în regiuni să există o certitudine de planificare vis-a-vis -vis de ce se va întâmpla în continuare cu programele operaționale și să se poată începe o muncă sigură. Cred că acest lucru reprezintă un uh, progres uh, imens și după ce am avut uh, mai mult de 50 de întâlniri tripartite, cred că era de așteptat să ajungem la un rezultat. Am câteva remarci suplimentare adresate în urma unor întrebări specifice ale unor colegi. Regulamentele specifice, desigur, au legătură concretă cu regulamentul general și un, la anumite puncte atingerile sunt foarte clare. Și un lucru este foarte clar. Dacă acum există în continuare neclarități uh, ale textului, uh, regulamentul general va fi baza pentru celelalte regulamente și dacă va fi vorba de priorități tematice sau de alte puncte, toate aceste lucruri vor, vor trebui aliniate și baza, punctul de plecare va fi întotdeauna regulamentul general. Deci nu trebuie să ne îngrijorăm dacă există cumva uh, unele neclarități, unele contradicții. Ei bine, toate aceste lucruri vor fi înlăturate, clarificate. În cadrul negocierilor întotdeauna s-a insistat asupra acestui punct. Uh, exprimarea din punct de vedere lingvistic trebuie să fie aceeași peste tot deci nu trebuie să considerați că vor mai exista probleme astfel încât să avem nevoie de amendamente suplimentare. Nu cred că avem acum timpul necesar pentru a discuta toate blocurile în parte. Am discutat în trecut pe larg despre toate acestea, despre ce s-a hotărât și ce încă nu se hotărâse. Am totuși câteva remarci, sper că și mâine vom încheia acest punct. Este vorba de ratele de cofinanțare, nu prea înțeleg, sincer să fiu, de ce statele membre insistă asupra acestui sistem atât de complicat, pentru că propunerea Parlamentului este de fapt una foarte simplă, care, din punctul nostru de vedere, reflectă exact necesitățile regiunilor și eu sper că și acest punct uh, atât de important pentru regiuni va putea fi negociat mâine și vom, vom ajunge la un rezultat bun. În rest, principiul este exact același pe care îl regăsiți în raport. Rezultatul negocierilor pe care le-am, care le-am obținut în urma negocierilor între Parlament, uh, Consiliu și Comisie reprezintă un compromis, un compromis care nu poate mulțumi niciodată toate părțile, însă eu consider că noi putem fi mulțumiți de rezultatul final și dacă nu s-a ajuns la un rezultat final cu Consiliul, oricum uh, mandatul nostru este respectat. Nu. Deci fie este menționată poziția Parlamentului în raport, fie este menționată poziția negociată în urma acestor discuții tripartite între Parlament, Comisie și Consiliu. Deci, fie este vorba de propunerea unor amendamente care se împotrivesc unui compromis, fie împotriva mandatului nostru. Deci, vă rog să vă gândiți dacă avem nevoie de asemenea amendamente. Mai multe nu doresc să mai adaug acum și plec de la premisa că în iulie, într-adevăr, vom reuși să avem un vot cu un rezultat bun după care va trebui să ne pregătim pentru a comunica rezultatul pe care l-am obținut, astfel încât să nu, rezultatul să nu fie până la urmă doar un teanc gros de listă de vot, ci în regiuni să se afle rezultatul concret, pentru că acesta este important tocmai pentru o regiune. Cam atât, din nou, am avut de spus. Dacă aveți anumite întrebări concrete, Atât eu cât și uh, Lambert suntem pregătiți întotdeauna să vă oferim informații sau să vă răspundem chiar în uh, detalii anumite, la anumite întrebări. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Am înțeles că Ivas Godmanis nu este aici, deci nu știu cine urmează. Sorry, Madame Shutter for the Greens, I think, because there is no... Yeah. Doamna Șteta, din partea verzilor, pentru că liberalii nu sunt uh, reprezentați, dacă doriți să interveniți, aveți cuvântul. Da, nu foarte multe lucruri, pentru că au fost amintite multe puncte. Nu Parlamentul este vinovat pentru întârzieri. Este un lucru pe care doresc să-l subliniez. Am pierdut foarte mult timp și uh, am fost foarte dezamăgită de președinția irlandeză. În uh, săptămâna, tre- săptămâna trecută am avut uh, întâlniri tripartite în paralel cu sesiunea plenară, considerând că vom ajunge la un acord final, mai ales și când vine vorba de uh, Fondul European Maritim și Pescuit. Noi ne-am fi dorit un acord, ei bine, Consiliul nu și, nu și l-a dorit. Și ce se întâmplă acum? Uh, Consiliul ne spune această săptămână că își dorește un nou uh, trilog pentru că ar fi pregătit să ajungă la un acord. Eu sunt convinsă că este vorba de presiune exercitată de statele membre care își doresc o certitudine de planificare asupra președinției irlandeze, președinție care, din păcate, nu a profitat de ocaziile nenumărate pe care le-am fi avut de a ajunge la un acord. Am avut suficient timp pentru a face acest lucru. Și acum sunt foarte curioasă ce se va întâmpla la această nouă întâlnire. Cu toții ne-am modificat propriile agende pentru a putea participa la această nouă întâlnire și sunt curioasă dacă vom ajunge la un acord. Pentru că dacă nu, vom fi martorii la o amânare de șase luni suplimentare și vina nu este a Parlamentului European, nu este a Comisiei ci este vina președinției irlandeze care nu a fost pregătită să negocieze spre deosebire de alte președinții care au avut uh, alte abordări. Uh, já bych chtěl jenom uh, potvrdit to, co říkal Lambert. Uh, Vám mulțumesc. Doresc să mă refer la câteva puncte amintite și de Lambert în introducerea sa. Cea mai mare problemă este legată de crearea acestei rezerve de performanță pentru toate fondurile de 7% și introducerea condiționalității, condiționalităților macroeconomice. Cred că acestea sunt uh, punctele cheie din punctul meu de vedere și sper că negocierile vor putea fi încheiate cu succes și dacă uh, Constanțe are dreptate, să sperăm că uh, acest trilog va fi ultimul. Nu-l văd pe domnul Omar și nu știu dacă cineva dorește să intervină în numele GUE, pentru că dacă nu, nu mai am pe nimeni pe lista de vorbitori. Sau? Lambert sau Constanțe, poate dori să reacționați la cele spuse de colegi din partea celorlalte grupuri politice, nu? Da, un cuvânt în legătură cu Consiliul. Au existat câteva momente în care aveau voința de a ajunge la un acord, însă rare ori s-a întâmplat acest lucru. Deci, a trebuit să așteptăm atât de mult însă aceste momente încât uh, am pierdut foarte mult timp. Sunt de acord cu doamna Stelter. Da, dar uh, a meritat să fim răbdători pentru că am obținut ceea ce ne-am uh, dorit. Constanțe, da, o ultimă propoziție legătură cu această președinție. Nu mă aștept ca mâine să ajungem la un acord, ci vom încerca să negociem, să obținem un rezultat bun și nu să spunem că, da, pentru că este ultima întâlnire tripartită, atunci haideți să ajungem la un acord, indiferent uh, de care ar fi acesta. Deci sunt optimistă într-un mod precaut. Sper că mâine vom uh, ajunge la un bun rezultat. Din păcate, nu pot fi sigură de acest fapt. To, to remind you that we meet on... Doresc să vă aduc aminte că pe data de 10 ne vom reîntâlni pentru a vota în iulie și putem trece acum la următorul proiect de raport, raportul Ian Olbricht despre Feder. So, let me give you the... Mulțumesc, doamnă președinte. Vă voi face un uh, scurt rezumat. Ne-am referit la prioritățile de investiții, la domeniul de aplicare, concentrație tematică și alte probleme. A fost al 13-lea trialog, am avut întâlniri tehnice și am ajuns la un acord cu privire la toate prevederile. Deci am terminat lucrul pe marginea federului. Există și câteva lacune, dar ele nu se referă la acord, pentru că am convenit uh, asupra textului final și formularea uh, care decurge din regulamentul FSE în cadrul uh, CPR. Se referă la concentrația tematică. De asemenea, nu avem textul uh, final referitor la ajutorul operațional pentru insule și regiuni ultraperiferice. A fost un element exploziv în cadrul negocierilor noastre, în mod, mod surprinzător. Credeam că banii vor fi cel mai exploziv element, dar nu a fost cazul. Mai sunt negocieri finale între Serviciul Juridic al Comisiei și Serviciul Juridic al uh, Consiliului. Uh, trebuie să cadă de acord asupra formulării finale, dar în mare concluziile au fost uh, făcute. Mai sunt amendamente din partea raportorului. În iulie voi prezenta uh, versiunea finală a amendamentelor raportorului. În ceea ce privește punctele principale referitoare la capitolele concrete, vă aduc la cunoștință doar uh, elementele uh, la care am găsit soluții. În primul rând, marile întreprinderi și investițiile productive. Am convenit să fie posibil în domeniul cercetării și dezvoltării și să uh, avem în vedere și cooperarea cu IMM-urile în domeniul uh, um, reducerii emisiilor de carbon. De asemenea, infrastructura turistică și uh, culturală să fie inclusă în cheltuieli. Am reușit să ștergem interzicerea investițiilor în serviciile de bază din uh, transport în regiunile dezvoltate, pentru că nu am găsit niciun motiv să menținem prevederea în următorul regulament. De asemenea, am introdus o interdicție pentru investiții în infrastructura de aeroport, dacă nu se referă la protecția mediului. Interdicția este importantă nu doar pentru FEDER, ci și pentru investițiile în TNT. Se va putea investi în uh, infrastructura aeroportuară, dar uh, aceasta trebuie să fie legată de protecția mediului. În ceea ce privește prioritățile de investiție, sunt elemente care ne-au surprins prin faptul că Comisia a fost reticentă de exemplu ecoinovație. Am uh, reușit să introducem acest aspect și industriile creative și culturale. Aceste modificări sunt în considerente. De asemenea, cultura pe internet și am încercat să explicăm ce înțelegem noi prin asta. Există mai multe posibilități de finanțare a investițiilor în IMM-uri, de exemplu, dezvoltarea uh, produselor și capacităților. În ceea ce privește eficiența, nu doar în uh, cazul IMM-urilor, ci în uh, cazul tuturor întreprinderilor, inclusiv cele mari, eligibilitatea pentru cheltuieli în domeniul energiei. În ceea ce privește obiectivele tematice, am reușit să transferăm mobilitatea urbană printre prioritățile uh, legate de reducerea emisiilor de carbon. În uh, cadrul echipei de negociere există și o poziție uh, referitoare la Uh, gestionarea noilor tehnologii în domeniul energiei și uh, energiei ecologice. Eligibilitatea pentru investiții în sectorul apei și deșeurilor va depăși interpretarea introdusă în achiul comunitar, pentru că Uh, nu știam dacă putem să mergem sau nu dincolo de uh, adaptarea la chiul comunitar. Există o eligibilitate mai mare pentru îmbunătățirea mediului urban, pentru modernizarea orașelor și zonele de uh, convergență. Pentru că era o problemă sensibilă pentru unele state membre, Convergența era un subiect important. Nu doar poluarea aerului, dar și poluarea fonică au fost introduse. De asemenea, îmbunătățirea uh, gestionării resurselor și eficienței folosirei acestora a fost inclusă, de asemenea, reabilitarea uh, serviciilor feroviare vor putea fi incluse în uh, regulamentul FEDER. Am promovat măsuri de eficientizare a poluării fonice, sistemele de transmisie și de generare au fost avute în vedere și apoi uh, strategiile teritoriale. Eligibilitatea serviciilor recreaționale și culturale a fost introdusă. Putem astfel să reducem exclu- excluderea socială să, și să promovăm in, incluziunea socială. Apoi, și societățile și zonele defavorizate vor putea fi eligibile. Acordul final, ceea ce sperăm că nu, nu va fi schimbat, va include și o uh, concentrare pe obiectivele tematice, 80% pentru uh, regiunile cele mai, cel mai puțin dezvoltate, 50% pentru cele mai dezvoltate. A existat o divergență între noi și Consiliu. Consiliul a propus includerea cel puțin uneia din aceste aspecte în priorități. Noi am vrut două. Propunerea inițială la Comisie era de trei, dar aceasta a fost retrasă pentru că era o poziție extremă. Deci avem cel puțin două categorii. 1 2, 3, 4 obiective tematice. Cercetare și dezvoltare, inovare, ICT, IMM-uri și economie eficientă uh, din punct de vedere a folosirii resurselor. Apoi, eficiența energetică și economia cu emisii reduse de carbon vor reprezenta 20% din FEDER pentru uh, regiunile mai dezvoltate, cel puțin 15% pentru regiunile de tranziție și cel puțin 12% pentru regiunile mai puțin dezvoltate. Dar în fondul de coeziune se presupune 15%. În ceea ce privește derogările, s-a pus problema mecanismului de compensare între regiuni și statele membre pot să obțină o proporție echitabilă pentru toate regiunile. Apoi un element controversat care nu a fost primit uh, cu optimism de toți colegii noștri, uh, regiunile NATS-2, insulele să fie tratate ca uh, mai puțin dezvoltate. După o lungă dezbatere, noi am apărat toate insulele din NATS-2, iar Consiliul nu a făcut-o deloc. Comisia a fost împotrivă. Deci, până la urmă, majoritatea insulelor din NATS 2 vor fi tratate ca fiind uh, mai puțin dezvoltate, cu excepția a două, Baleare, Sardinia, Corsica și o insulă din nord, Olund. Acestea nu vor fi tratate ca fiind uh, nedezvoltate pentru că, potrivit uh, Comisiei, sunt mai bine dezvoltate. am încercat să găsim măsuri obiective și nu să tratăm unele insule mai bine decât celelalte. E vorba de PIB-ul pe cap de locuitor. Avem și regiunile phasing out, care vor fi tratate ca regiuni de tranziție, unele din landurile germane care sunt acum în această etapă vor fi pe viitor uh, regiuni de tranziție. Apoi uh, a mai fost un subiect delicat legat de uh, regiunile ultraperiferice și regiunile slab populate din nord. Există și aici derogări. În ceea ce privește dimensiunea urbană, avem 5% din FEDER în statele membre pentru programe pilot uh, pe marginea acțiunilor urbane durabile. Există și un acord de parteneriat, statele membre vor trebui să vadă cum vor distribui aceste 5% pentru zonele urbane. Iar uh, orașele învecinate vor, vor pregăti proiecte împreună și vor vedea uh, ce proiecte sunt viabile. Există o poziție foarte puternică pe, această, pe acest aspect în unele state membre. E vorba de uh, amploare până la urmă, de amploarea proiectului. Aș dori să-l amintesc uh, colegilor de perioada anterioară când uh, am propus uh, anumite lucruri ce nu au fost acceptate din motive de subsidiaritate. Apoi, implementarea dezvoltării durabile urbane, 5%, nu doar prin ITI, investiții teritoriale integrate, ci și prin programe specifice operaționale sau acces prioritar specific pentru că astfel se poate crea doar un program operațional sau un acces în cadrul programului operațional. Avem și o serie de priorități care sunt uh, în conformitate cu acestea, apoi platforma urbană pentru 300 de orașe, am ajuns la o rețea de dezvoltare urbană. Nu e vorba doar de schimbarea cuvântului uh, rețea în loc de platformă. Se va, va fi de datoria comisiei să verifice dacă instrumentul funcționează sau nu. De asemenea, uh, are legătură și cu cele 5% prevăzute pentru acțiuni inovatoare la nivel european va fi dedicată o parte din uh, FEDER pentru acțiunile inovatoare. În ceea ce privește acțiunile inovatoare, nu vor fi schimbări în buget. 330 de milioane au fost uh, propuse. Este o sumă fixă propusă în concluziile uh, Consiliului uh, pe marginea CFM. Apoi, problema indicatorilor de producție. Vor fi, aceștia vor fi incluși în anexă și nu ca act de implementare votat prin mandat. Există posibilitatea schimbării prin acte delegate. Va fi inclus în anexă, nu va fi modificat în uh, comisie, dar va putea fi schimbat ulterior prin acte delegate. Lista de indicatori va fi bazată pe uh, rezultatele unor consultări de 2 ani cu experți. După cum am spus, o problemă importantă este ajutorul operațional și regulamentul privind uh, excluderile uh, în bloc. Intenția generală a mandatului nostru a fost să simplificăm lucrurile pentru regiunile ultraperiferice și nu să creăm obstacole suplimentare, să nu le obligăm să uh, facă sesizări speciale. Și cred că textul final le va permite să lucreze cât de simplu posibil. În considerente, care sunt acum în format scris, veți găsi elementele legate de gestionarea riscului, sinergiile cu Orizont 2020, sprijinul pentru turismul durabil, rețeaua culturală, definirea IMM-urilor și servicii comunitare sunt lucruri pe care le-am cerut Consiliului și Comisiei în timpul negocierilor, vor fi incluse în considerente. Acum e problema formulării doar. Pentru că nu am stabilit în timpul negocierilor. După cum vedeți, într-un regulament destul de uh, mic există elemente importante și trebuie să adaug că aș dori să îi mulțumesc echipei de negociere pentru flexibilitate și pentru voința politică de a ajunge la un compromis, chiar dacă uh, din când în când a fost foarte dificil. Am fost destul de deschiși. Dacă uh, în unele momente nu am fost prea politicos, aș dori să-mi cer scuze. Sper că în uh, iulie vom reuși să Uh, finalizăm uh, acest, uh, acest subiect și să așteptăm apoi ultima părere a Consiliului. Mulțumesc! Da, acum raportorii din umbră, Kerstin Westphal. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Nu mai doresc să spun foarte multe lucruri, tocmai pentru că deja am spus în ultima ședință câteva lucruri despre rezultat și despre compromisuri. Și, într-adevăr, cele obținute reflectă foarte bine mandatul de negociere pe care l-am uh, pe care îl primisem și acest lucru este important. Am uh, inițiat aceste negocieri cu un mandat și am respectat spiritul acestui mandat. Desigur, nu putem să obținem toate lucrurile pe care ni le-am fi dorit și am spus acest lucru și data trecută. Ne-am fi dorit, desigur, un al patrulea obiectiv, însă, din păcate, doar, noi suntem doar o parte din această ecuație și, până la urmă, am acceptat acest compromis, este vorba de TIC și, într-adevăr, în majoritatea regiunilor sau oricum multe regiuni vor putea accepta acest uh, rezultat final, stabilirea acestui al patrulea obiectiv și apoi situația întreprinderilor. Pentru noi a fost important ca nu doar IMM-urile să fie promovate, ci și întreprinderile de mari dimensiuni, pentru că până la urmă mă bucură faptul că și uh, situația orașelor a fost uh, îmbunătățită. Din nou, repet, nu ne-am obținut uh, toate lucrurile pe care le-am fi dorit să ajungă și la sprijinirea sportului, sprijinirea uh, culturii. Colega noastră din Austria ne-a spus câte locuri de muncă au fost uh, create prin aceste măsuri, deci este foarte important că am obținut toate aceste lucruri. Mai mult nu doresc să spun, însă cred că este importantă a fost și maniera în care a fost, uh, au fost conduse aceste negocieri Într-adevăr, au existat anumite tensiuni în cadrul echipei de negociere, însă este foarte important că, a, că aceste tensiuni nu au uh, transpirat în exterior. Drept urmare, doresc să mulțumesc uh, șefului uh, echipei de negocieri, doresc, să mulțumesc, doresc să mulțumesc și raportorului și celor care s-au implicat în aceste negocieri. Eu cred că am uh, lucrat foarte bine împreună și, după cum am spus, am reușit să păstrăm spiritul mandatului de negociere pe care l-am, uh, pe care l avusesem. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Rica nu este aici, nici doamna Deli. Olgic Vlasac, doriți dumneavoastră să interveniți? Cred că totul a fost menționat deja de Ian, așa că aș vrea să-i mulțumesc și lui și echipei pentru acest compromis. Din punctul meu de vedere, toate aspectele principale care erau importante pentru noi au fost reflectate. Mă refer la faptul că și întreprinderile mari beneficiază de sprijin ca și uh, IMM-urile. Avem sprijin pentru cultură, sporturi. Eu sunt mulțumit de acest compromis, așa că vă mulțumesc foarte mult. Uh, yes, and Cornelia. Cornelia, vrei să iei cuvântul? Um... Vă mulțumesc. În primul rând, doresc să mulțumesc din inimă raportorului, care a trebuit să lupte atât cu Consiliul cât și cu noi. Cred că a făcut acest lucru cu plăcere și, și tensiunile din cadrul echipei de negociere cred că au avut și efecte benefice până la urmă. Am uh, apărat, cred că, dârz, de exemplu, domeniul de aplicare, când vine vorba de IMM-uri, și acest lucru a fost important și am spus, da, acceptăm să se țină cont și de situația întreprinderilor mari de contextul acestora și legăturile lor uh, cu întreprinderile mici și mijlocii, prioritățile de investiții. Pe mine m-a supărat puțin faptul că nu am obținut ceea ce ne-am dorit cu comunitățile marginalizate. Din păcate, acest punct s-a regăsit până la urmă doar într-un considerent. Noi ne-am fi dorit un articol special, apoi uh, obiectivele tematice, Știți foarte bine că nu am fost foarte entuziasmați de la bun început, pentru că grupul nostru politic consideră că dacă există obiective tematice, este foarte bine pentru că pot fi folosite. Din păcate am uh, operat până la urmă cu cifra 2. Rămâne de văzut cât, care va fi rezultatul birocratic, dacă, care vor fi beneficiile reale. Însă cred că va trebui să vedem cum funcționează lucrurile în practică. Am discutat, am discutat foarte aprins uh, aspectele de mediu și încă nu știu dacă pot fi de acord cu soluția legată de aeroporturi și dacă soluția, am găsit soluția perfectă legată de energiile inteligente, însă, într-adevăr, măcar am împiedicat uh, Uh, ignorarea completă a aspectelor de mediu. Derogările pentru insule, nici acestea nu ne mulțumesc complet. Și ultimul punct pe care doresc să-l amintesc este uh, sunt uh, regiunile de tranziție, este vorba de cele 15%. Este un lucru care pe noi, pe vers, nu ne bucură foarte mult. Ne-am fi dorit ca lucrurile să fie împinse puțin mai în spate. Dar, în rest, într-adevăr, am luptat foarte bine și uh, meritați complimentele noastre. Thank you. Mulțumesc foarte mult, uh, Gian Maria Ugias. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să îl laud și eu pe colegul nostru Olbricht uh, pentru munca depusă. Sincer, să vă spun spun, uh, sunt dezamăgit de rezultatele obținute, pentru că noi am încercat uh, să promovăm ideea că coeziunea teritorială în uh, politica regională este importantă, dar acum ne-am trezit cu poziția Comisiei, care este una mai centralizată și care își propune practic să mențină status quo-ul noi încercăm să depășim uh, discrepanțele economice care există în teritoriile noastre, mai ales uh, problemele din zonele periferice. De asemenea, avem uh, și obiectivele pentru 2020, iar Comisia totuși este hotărâtă să mențină status quo-ul în mijlocul acestei perioade. Așadar, trebuie să întărim poziția raportorului nostru. Nu putem să cedăm la poziția Comisiei, pentru că altfel uh, vom avea încă alți uh, șapte ani înainte în care regiunile periferice și centrul Europei se vor deplasa la viteze diferite. Deci, în zonele periferice va fi și mai multă sărăcie și și mai multă subdezvoltare decât în celelalte zone și nu putem să acceptăm acest lucru. De exemplu, uitați-vă la uh, problema zonelor uh, insulare. În iulie anul trecut am adoptat uh, programul cu privire la uh, macroregiunea mediteraneană și am uh, instituit uh, și s-a instituit acolo ideea că zonele de insulă sunt într-un dezavantaj, nu doar din punctul de vedere al PIB-ului. Practic avem insule de prima mână și de insule de mâna a doua. Insulele Baleare au un PIB foarte mare. Sardinia, de asemenea, are un PIB mare din anumiți factori. Acolo există și o rafinărie, ceea ce înseamnă înseamnă că uh, PIB-ul este mare, dar asta nu are neapărat uh, un efect major asupra, asupra teritoriului în sine, asupra ocupării forței de muncă și așa mai departe. Așadar, de ce ar trebui să fie exclusă această insulă? Insularitatea înseamnă practic că ar fi exclusă de pe piața unică, de, la sistemele de transport, deci ar trebui totuși să ne menținem poziția, ar trebui să insistăm asupra acestui punct fără să avem nicio excepție. Așadar, aș dori trebui să îi spun uh, raportorului să susțină această idee până în pânzele albe. Noi, uh, în grupul meu, îl susținem în această bătălie și în alte bătălii. Nu am timp acum să le menționez pe toate, dar trebuie totuși să ne, să ne ținem pe poziții, pentru că altfel vom menține disparitățile despre care vorbeam la începutul intervenției mele și acest lucru este complet inacceptabil. Mulțumesc, uh, Francesca Parage. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu uh, sunt uh, în totalitate de acord cu ceea ce spunea domnul Ugias Adinauri. Pentru că rezultatele uh, la care s-a ajuns și, de, și pe care le-am auzit uh, în această seară reflectă faptul că s-a făcut totuși uh, progres. colegii au menționat foarte multe dintre aceste realizări obținute. Eforturile raportorului au fost uh, semnificative în acest sens, mai ales uh, având în vedere mm, demersurile Comisiei. Dar uh, Parlamentul nu a realizat tot ce și-a propus. Știu că sunt nouă în această comisie, sunt nouă în Parlament, însă Vă spun uh, toate aceste lucruri pentru că eu am încercat uh, cât am putut de bine să uh, învăț uh, din, toate, din tot ce s-a întâmplat în ultimele câteva luni. Cred că noi uh, am încercat să ne apropiem cât mai mult de obiectivele stabilite pentru uh, CFM-ul 2014-2020 în ceea ce privește coeziunea teritorială și uh, alte aspecte importante. Și, uh, pe de altă parte, uh, vroiam să eliminăm decalajele care există între state membre și între diferitele teritorii. Am aflat uh, că și Comisia a lucrat la acest principiu politic. Eu am încercat să integrez aceste aspecte în diferite dispoziții care să fie unitare. De fapt, această comisie a încercat să facă acest lucru, dar a existat un oarecare nivel de rezistență um, în cadrul comisiei. Rezistență împotriva realizării acestor obiective. Însă este necesar să lucrăm din greu pentru a încerca să avem un nivel standardizat de dezvoltare în uh, întreaga Europa. Având în vedere toate aceste aspecte, aș dori să subliniez uh, un lucru, și anume această problemă a insularității. Se pare că am făcut un pas înainte și doi înapoi în această problemă. Este foarte greu uh, să facem progrese în ritmul acesta. În ceea ce privește concentrarea tematică, Există o contradicție pe care trebuie să o eliminăm. Se pare că există uh, discriminare și mai mare împotriva anumitor teritorii care deja suferă în comparație cu celelalte. Sper că nu am înțeles eu uh, greșit. În text uh, există regiunile NAT 2, acele regiuni de insulă, uh, pentru care există niște excepții de la principiile concentrării tematice, dar de la raportor credeam că am înțeles chiar dacă nu scrie pe nicăieri. Încerc acum să înțeleg uh, detaliile. De la raportor, cum spuneam, credeam că am înțeles că insulele, inclusiv Sardinia, ar putea să profite de această derogare. Deci nu prea înțeleg uh, cum funcționează toate aceste lucruri. Mi se pare mie că există oarecare discriminare. Am auzit uh, și despre ideea măsurării gradului de dezvoltare a acestor teritorii pe baza PIB-ului. Și uh, trebuie să subliniez faptul că acesta este unul dintre indicatorii uh, cei mai simpli care există și care sunt luați în considerare mm, pentru elaborarea măsurilor și pentru mm, implementarea legislației. Dar în unele regiuni, așa cum spunea și domnul Ugias, și aici vorbesc despre Sardinia, regiunea pe care o cunosc cel mai bine, indicatorul uh, produsului intern brut nu, uh, ofer, nu reflectă cu adevărat uh, situația din Sardinia. PIB-ul uh, Sardiniei este peste 75% din media europeană pentru că există o mare rafinărie în sudul insulei și aceea contribuie foarte mult la PIB-ul insulei, însă efectul asupra economiei insulei Uh, nu se observă, nu au existat uh, efecte uh, benefice pentru economia insulei. Așadar, există inechități în ceea ce îi privește pe oamenii care trăiesc acolo și de aceea au nevoie de aceste derogări. Astfel încât să avem măcar oportunități egale. și aceasta ar fi în conformitate cu politica regională pe care încercăm să o promovăm. O promovăm. Este foarte greu uh, uh, ca membrii ai Parlamentului uh, European să încercăm să apropiem publicul de Europa și să-l convingem de importanța Europei dacă avem o astfel de gândire. Mulțumesc, Rosa Esteras. Muchas gracias. Bueno, un poco en la línea de lo que ya ha dicho. Mulțumesc uh, foarte mult. Aș vrea și eu uh, să merg în aceeași uh, direcție ca și colegii mei și să-i mulțumesc raportorului pentru activitatea depusă. În ceea ce privește insulele Baleare, sunt de acord cu colega din Sardinia au existat foarte multe comisii care au discutat despre aceste probleme și suntem surprinși și noi de această discriminare la adresa Sardiniei și insulelor Baleare, mai ales când vorbim despre cooperarea transfrontalieră. Uh, nu vrem să uh, nu vrem ca această distanță mare la care ne aflăm să fie un impediment în calea dezvoltării noastre. De aceea, ar fi bine să avem flexibilitate în ceea ce privește concentrarea tematică pentru aceste insule. Există anumite uh, obiective. Noi, uh, de exemplu, avem uh, o rată mare de abandon uh, școlar în insulele Baleare și trebuie să rezolvăm această problemă. Uh, Există tratatul uh, de la Lisabona, care a avut uh, numeroase realizări. Unul dintre obiective era uh, posibilitatea oferită acestor insule să beneficieze de coeziune teritorială. Noi nu avem coeziune teritorială, avem coeziune economică și socială. Au existat diferite grupuri informale care lucrează la aceste chestiuni de mai bine de 20 de ani acum uh, câteva zile, a reieșit faptul că uh, în unele locuri există niște criterii, dar în altele nu. Așadar, pentru fiecare regiune există întotdeauna cineva care uh, uh, lasă deoparte aceste, aceste regiuni. Acum uh, dacă ne uităm la diferitele probleme, cum este șomajul, sunt foarte multe lucruri de făcut. Cred că această injustiție trebuie rectificată. Este greu de înțeles uh, că există o astfel de discriminare. Trebuie să existe totuși niște criterii obiective. Nu se poate să avem o astfel de discriminare și un așa grad de subiectivism. Uh, se pare că nu se aplică aceleași reguli pentru toți. Vreau să spun clar acest lucru. Dau cuvântul uh, Comisiei pentru a ne spune despre criteriile obiective pentru um, insule. Dar înainte, François Alfonsi. Aș vrea și eu să vă uh, să adaug experiența Corsicăi uh, la această pledoarie din partea Sardiniei și insulelor uh, Baleare. Problema noastră este o problemă de fond. Uh, Articolul 74 din tratat se referă la regiunile uh, dezavantajate și uh, există regiunile uh, muntoase și regiunile cu o densitate mică a populației beneficiază de, acest, uh, de luarea în considerare a acestor specific, specifice geografice. Nu am auzit uh, să fie excluse regiunile muntoase foarte bogate din Austria. Acestea funcționează ca toate celelalte regiuni muntoase și beneficiază de aceleași ajutoare în cadrul FEDER. Acum poate se datorează faptului că comisarul este austriac, nu știu. Dar aceste insule uh, sunt confruntate cu niște probleme de disparități. Articolul 74 Uh, nu trebuie să uh, adâncească aceste disparități. Din potrivă, trebuie să țină cont de specificul acestor insule. Aceste insule sunt caracterizate de o fragilitate economică. Ele sunt uh, mai afectate de perioade de criză. De exemplu, în insulele Baleare, unde turismul joacă un rol foarte important. Deci trebuie să fim foarte reactivi pentru că aceste microeconomii pot fi, să fie, pot fi grav destabilizate într-o situație de criză. Și pe de altă parte, uh, trebuie să ținem cont uh, de niște uh, necesități de dotări diferite. De exemplu, într-o insulă mică avem nevoie de tot felul de infrastructuri pentru a putea avea acces la alte piețe, Așadar, aceste insule au niște specificuri anume. De aceea, ca și în uh, cazul insulelor uh, și în cazul zonelor muntoase, trebuie să existe niște dispoziții aplicate uh, într-un mod uniform. Mulțumesc foarte mult. Doamna Crăl vrea să vorbească. Îmi cer scuze că mă amestec în acest regulament despre FEDER. Aș dori să spun un lucru foarte clar toate regiunile din uh, Germania și Austria se, uh, se împart pe, în funcție de aceste criterii, în funcție de PIB și așa mai departe. Deci, nu există, vă asigur că există anumite reguli și aș dori pur și simplu să vă aduc aminte că nu știu cât timp a durat, poate luni de zile, ne-am luptat în această comisie pentru a afla care este cea mai bună modalitate legată de împărțirea regiunilor în diferite categorii. Am spus, într-adevăr, tocmai că pentru că PIB-ul este singurul criteriu cu adevărat european, doar așa putem ajunge la o împărțire pe categorii. Desigur, apoi statele membre pot să ia în considerare și alte criterii pentru a realoca banii altfel între regiuni și am discutat despre acest lucru, am negociat acest punct în regulamentul general. Și eu cred că există anumite motive foarte întemeiate și vă asigur că și uh, regiunea din care provin eu este foarte afectată. Știm și noi că avem o uh, bursă energetică în uh, Leipzig, care nu creează foarte multe locuri de muncă, dar contribuie foarte mult la PIB. Asta este situația. Există situații în care indicatorii folosiți nu reflectă situația reală, însă acesta, aceasta este situația, este singurul criteriu cu adevărat comparabil și este un lucru de care nu trebuie să uităm Uh, în cadrul acestei dezbateri. Știu foarte bine care este că situația insulelor, este una specială, nu doresc să mă amestec în această discuție, însă vă aduc aminte că acest criteriu la PIB-ului are propria sa justificare pentru, că, pentru a fi folosit. Deci nu trebuie să stârnim acum o discuție falsă. Comisia dorește să intre... sau... Nu, domnul Obrist? Permiteți-mi să explic puțin uh, situația, pentru că noi am avut un mandat pe care trebuie să-l apărăm. Mandatul nostru a fost foarte clar și se baza, și vă rog să mă înțelegeți, că mandatul nostru se baza pe NUTS NATS 2, deci pe PIB. Și propunerea fusese ca toate insulele care se află la nivelul NUTS 2, ceea ce înseamnă că criteriul uh, de 75% de PIB pe cap de locuitor în comparație cu media europeană se află la nivelul NUTS 2. Deci am discutat insulele din această categorie și ne-am bazat pe criteriul obiectiv 75% din PIB. Toate insulele menționate aici depășesc acest nivel de 75%. Sardinia, Corsica, insulă Baleare și cealaltă insulă. Vă mulțumesc. Deci toate depășesc în mod obiectiv acest prag de 75%. Și în uh, discuția viitoare poate vom ține seama de nuți 2, de nuți 4 uh, și așa mai departe. Noi am încercat să găsim o derogare, pentru că chiar știind că depășesc acest prag de 75%, să le tratăm ca fiind mai puțin dezvoltate deci sub 75%. Despre acest lucru am discutat. Comisia s-a împotrivit. Conform proprii experiențe și sper că, de fapt, Comisia ne va explica de ce, Consiliul, pe de altă parte, nu a spus nimic despre situația specială a insulelor. Noi aparam insulele, Comisia se împotrivea, Consiliul tăcea și am reușit să, să includem aceste insule. Și acum nu pot fi de acord am avut un criteriu obiectiv. Este vorba de insulele care se află la nivelul 2 din NATS și știm foarte bine care sunt uh, criteriile obiective în fondurile de coeziune. E bine, acestea se bazează pe nivelele naționale, nu pe nivelele NATS 2. Deci nivelele respective provin de, la, de pe planul național. Drept urmare, aceste insule nu se regăsesc în grupul care, insulelor care sunt uh, tratate ca fiind mai puțin uh, dezvoltate. Sau dacă sunt uh, regiuni ultraperiferice, se aplică un regim special. Din păcate am pierdut, însă am pierdut folosind obiectivele, obiective, cri, uh, criteriile obiective. Deci îmi pare rău. Ar trebui să întreba statele membre respective de ce nu au apărat insulele, de ce Consiliul nu ne-a sprijinit. Noi am încercat tot ceea ce am putut, înțelegând că este o situație specială legată de criterii și cu toții putem da exemple din propria țară. Varșovia a sărit de la o regiune mai puțin dezvoltată la una foarte dezvoltată doar datorită orașului Varșovia. Deci, asta este situația. Nu, regi, regiunea din jurul uh, Varșoviei nu poate fi tratată ca fiind o regiune mai puțin dezvoltată. V-am explicat că criteriile obiective sunt cele care au dus la acest compromis și așteptăm din partea Comisiei Europene să ne spună de ce experiența lor le-a cerut să susțină această poziție de tratament special pentru aceste insule care nu sunt regiuni ultraperiferice, sau cel puțin aceasta a fost înțelegerea mea. Noi am încercat să facem tot ceea ce putem, acesta a fost rezultatul. Comisia, nu știu dacă dorește să intervină. Da, cred că această discuție se poate lungi foarte mult, nu știu dacă aceasta este ideea pentru astăzi. În primul rând, nu discutăm despre bani, ci despre mecanismul concentrării tematice. Discuția banilor este complet diferită. Deci discutăm despre nivelul de uh, concentrare tematică care trebuie aplicat. Acesta este primul punct care trebuie reținut. În al doilea rând, poziția Comisiei Europene este că acest mod de mecanism nu este necesar și nu este în mod neapărat unul util uh, pentru că noi considerăm că coeziunea teritorială poate fi atinsă în statele membre prin uh, mecanisme de ajustare locale. Deci nu considerăm că avem nevoie de o discuție specială pentru insule, deci este imposibil să ai reguli europene Există anumite elemente legate de regiunile ultraperiferice, dar este foarte dificil să stabilești o regulă europeană care să acopere toate situațiile și toate cazurile specifice. Drept urmare, considerăm că acest lucru trebuie să se întâmple în cadrul programării. Există un mecanism de compensare, un mecanism care prevede că cerințele de concentrare tematică trebuie să fie, pot fi reduse în anumite regiuni și așa mai departe. Cu toate acestea, a fost foarte clar în uh, discuțiile din trialog că trebuie să găsim o soluție. Drept urmare, poziția Comisiei Europene este că dacă este să avem un mecanism de acest tip, atunci uh, avem nevoie de anumite criterii, obiect, uh, criterii obiective, pentru că trebuie să explicăm după aceea de ce am luat anumite măsuri. Și apoi un ultim punct este vorba de procesul de codecizie, o discuție între Consiliu și Parlament. Comisia a avut propria poziție, dar până la urmă Consiliul și Parlamentul European sunt instituțiile care au luat o decizie. Și dacă îmi permiteți o ultimă remarcă în legătură cu zonele muntoase. Dacă eu nu mă înșel, există o singură politică care o are un anumit uh, obiectiv pentru zonele muntoase, este vorba de politica agricolă comună. Deci nu, aceasta nu are nimic de a face cu competențele domnului comisar Han. Vă mulțumesc, Ian. Dorești să răspunzi sau ai încheiat? Dorești să-ți închei uh, intervenția? Da, cred că Remarcile sunt pozitive, cu excepția situației în care nu am reușit să ne îndeplinim în totalitate mandatul, însă acest lucru se întâmplă întotdeauna. Și o altă remarcă, un uh, element foarte interesant a fost mecanismul de compensare. Și a fost foarte interesant să vedem că am discutat foarte mult timp despre um, concentrarea tematică și apoi un element a schimbat totul. O propoziție a schimbat totul. Statele membre pot face tot ceea ce doresc deci, pentru insule, de fapt, statele membre au libertatea de a lua orice decizie. Drept urmare, cred că aceasta poate fi o soluție și a fost foarte interesant să vedem cum o propoziție care nu se regăsea în textul uh, inițial, care fusese introdusă în cadrul negocierilor, poate uh, flexibiliza foarte mult sistemul, deci vedem cât de importante sunt uneori uh, detaliile, elementele mici. Vă mulțumesc, încheiem acest punct. Trecem la cooperarea teritorială europeană și văd că unii doresc să părăsească sala, dar vă rog, lăsați, lăsați copiile proiectelor de raport aici Uh, sau luați l împreună cu dumneavoastră și reveniți cu ele în iulie, pentru că ar fi rațional să printăm din nou aceleași documente peste 3 săptămâni. Trecem acum pe, la punctul 6 de pe ordinea de zi. Este vorba de cooperarea teritorială europeană. Rica Pacarina nu este alături de noi, din păcate. Drept urmare, eu voi uh, spune câteva cuvinte despre rezultatele negocieri interinstituționale și apoi voi cere raportorului din să intervină, în mod special doamnei Marie Sanchez Tenes. Cred că știți că după negocieri va fi continuat uh, sistemul uh, actual când vine vorba de, cel, de cei trei piloni ai cooperării teritoriale europene, aspectul transfrontalier, transnațional și interregional. Când vine vorba de ultimul punct, știm că toate programele existente vor fi continuate. În legătură cu resursele financiare pentru această politică, cred că aici am pierdut. Nu am reușit să impunem în cadrul negocierilor CFM Consiliului această creștere de 7%. Am cerut echipei de negociere și președintelui Parlamentului să se refere la această temă, la cooperarea teritorială europeană și o sporire de 7%. Însă, din păcate, Parlamentul European, poziția Parlamentului European a fost să nu se atingă de cifre și singura opțiune rămasă a fost să fie uh, realocați uh, banii și, din păcate, nu a existat o susținere majoritară pentru această opțiune. Drept urmare, probabil, lucrurile vor rămâne așa cum au fost propuse de Consiliu în urma deciziei din februarie, din punctul de vedere al concentrării tematice și a priorităților de investiții. Cred că, în general, în cadrul procesului de negociere s-a înregistrat o anumită îmbunătățire există o concentrare mai puternică strategică, strategică în comparație cu perioada actuală și am reușit ca în comparație cu propunerea inițială a Comisiei, să avem o mai mare flexibilitate legată de concentrarea tematică. Vom avea 20% din alocări, de fapt, deschisă oricăror tipuri de investiții și 80% din fonduri vor fi alocate pe patru teme prioritare și există un grad mai mare de flexibilitate între pilonii transfrontalieri și transnaționali. 50% vor fi disponibile, disponibil pentru transferul între cele două axe. Și în legătură cu prioritățile de investiții, și aici am reușit să îmbunătățim propunerea, formularea, mai ales că vine vorba de ocupare, de mobilitate, de eficacitatea administrației publice și consider, consider că există coerență mai mare cu uh, prioritățile de investiții acoperite de FEDER. Deci am reușit să profităm de sinergiile existente între cele două regulamente. Din punctul de vedere al programării, și aici este o mai bună aliniere, mai ales când vine vorba de aspectele urbane și am reușit în plus să avem posibilitatea de a păstra specificitățile programelor de cooperare din punctul de vedere al asistenței tehnice, din punctul de vedere al regulilor specifice legate de cooperarea cu așa numitele state terțe. Un element nou care este important însă și un element care va fi valabil pentru toate programele, planurile de acțiune comună vor fi Um, vor fi incorporate în regulamentul de cooperare teritorială europeană și am reușit de asemenea să introducem în acest sistem noi forme de cooperare teritorială importante pentru toți cei activi în această politică, este vorba de strategii macro-regionale, strategii pentru baz- uh, diferite bazine maritime și acest lucru este unul nou. Și un alt succes al uh, echipei de negociere îl reprezintă adăugarea unor reguli uh, specifice pentru cooperarea zonelor, regiunilor ultraperiferice cu state terțe, Ian, uh, am menționat indicatorii și aici am uh, pus în aplicare regulile orizontale despre care am discutat deja. Și apoi un punct foarte dificil uh, pentru Rica și pentru noi toți care am făcut parte din această echipă de negociere a fost condițiile pentru participarea statelor terțe. Aceste condiții au fost modificate complet în comparație cu propunerea inițială pentru a ține seama de regulile um, co- specifice cooperării cu statele terțe. Știu că pentru unii colegi această problemă a limitei de 150 de km a fost o problemă foarte importantă, de fapt a fost un punct important pentru noi toți și pot să vă spun că am reușit să, ca în urma cooperării fructuoase între cele trei instituții, să introducem o flexibilitate mai mare când vine vorba de punerea în aplicare acestei reguli. La cererea statului membru vor putea fi adăugate zonele învecinate în programele prezentate de statele membre. Deci, există posibilitatea adăugării acestor regiuni în program și la articolul 3 există un grad mai mare de flexibilitate legat de regiunile ultraperiferice. Cam atât am avut de spus în numele colegii noastre, Rica. Deci, în ciuda faptului că am pierdut aceste, această sfârșită cu 7%, consider că rezultatul final este unul bun și avem acum o politică mai bună. Are cuvântul acum Marie Președinte. Euh, moi, je voudrais commencer, bien sûr. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, în primul rând, salut calitatea discuțiilor uh, avute în trialog, pe marginea unor puncte uneori foarte tehnice și greu de urma, urmărit. Dar Parlamentul a făcut progrese, nu toate progresele dorite, ăsta este uh, jocul negocierilor și negocierilor interinstituționale a trebuit să abandonăm unele puncte și să câștigăm în alte puncte. Uneori a fost uh, greu să urmărim discuțiile pentru că am avut uh, diferite documente primite chiar în ultimul moment și nu întotdeauna am fost informați cu privire la anumite puncte mai ales că trebuia să ne coordonăm cu celelalte regulamente din cadrul celorlalte trialoguri la care nu participă toți colegii și a fost greu să ne coordonăm astfel. În ceea ce privește obiectivele tematice, s-a vorbit deja despre ele, prioritățile de investiții în cadrul uh, cooperării transfrontaliere. Propunerea uh, Comisiei a adăugat unele priorități. Avem investiții specifice în regulamentul CTE am adăugat și alte propuneri. Cu toate acestea, în timpul negocierilor, unele amendamente au fost transformate în considerente, pentru că rezultatele negocierilor FEDER uh, desfășurate în uh, paralel făceau ca ele să fie neligibile. Am păstrat unele priorități în text și am precizat altele în considerente și vă amintesc de câteva progrese. A făcut-o deja și doamna președinte, dar le voi aminti totuși. Uh, eligibilitatea uh, regiunilor ultraperiferice și regula celor 150 de kilometri care limitează uh, cooperarea transfrontalieră. Consiliul a fost opus total oricărei flexibilizări a acestei reguli. doar în cazul uh, regiunilor ultraperiferice, ci și în cazul insulelor și regiunilor din bazinul uh, maritim. A fost uh, greu să convingem instituțiile să considere regiunile ultraperiferice, dar refuzul a fost categoric în cazul insulelor, pentru că se temeau că vor lărgi prea mult uh, Uh, opțiunile în ceea ce privește regiunile eligibile. Am propus amendamente pentru a face din nou eligibile unele insule, dar s-a precizat, statele membre doresc acest lucru. În plus, uh, s-a clarificat uh, și concentrarea tematică FEDER în cadrul colaborării transfrontaliere, flexibilitatea pentru concentrarea tematică cu 85% din uh, 80% din fonduri concentrate pe uh, aceste teme și 20% libere. Asistență tehnică adaptată pentru micile programe, ceea ce mi se pare un progres interesant, și priorități de investiții speciale pentru schimbul de uh, bune practici, cum ar fi EURBACT Interact. Doamnă președinte, ați amintit și de cele noastre de 7% în plus. Uh, Consiliul a propus 2,7%, Comisia 3,5%, nu ni se pare acceptabil. Din nefericire, am adoptat și ideea unei alocări de fonduri pe programe, iar Comisia a promis că va face un studiu cu privire la fezabilitatea propunerii pe viitor. Am cerut ca fiecare stat membru să aloce o parte din uh, suma FEDER la cooperarea teritorială. I-am cerut Comisiei să calculeze din nou uh, alocarea. Nu știm dacă a fost făcut acest calcul. Într-un considerent am cerut să existe posibilitatea ca regiunile noastre să coopereze cu uh, regiunile din țări terțe. Este deja posibil în prezent să se facă o asemenea cooperare și știu că domnul Olbrich și domnul Vanistelor sunt foarte activi în această privință, dar Consiliul ne-a blocat, iar Comisia este împărțită. Vom depune mâine aceste amendamente și sperăm că ne veți sprijini. O felicit pe Rica Maner pentru uh, eforturile depuse și îi dorim uh, uh mult noroc în continuare. Mulțumesc! Thank you. Uh, Mulțumesc. Francesco de Angelis nu este aici. Domnul François Alfonsi. Doamnă președinte, Marie Tereza a spus deja, cred că am avut rezultate pozitive în urma negocierilor. S-au inclus uh, unele probleme pe care le-am dorit în această cooperare teritorială, dar Cred că dezvoltarea cooperării teritoriale este una din marile ambiții ale Parlamentului și ale Comisiei pentru următoarea perioadă de programare și uh, tratamentul uh, bugetar de la negocierile din, uh, de la Bruxelles cred că ne-au adus la un buget care este o extindere a perioadei precedente dar avem o serie de instrumente care pot dezvolta aceste politici, care sunt uh, de importanță. Îmi pare rău însă să văd că țările și Consiliul nu prea au ambiții și nu doresc să avansăm pe tema cooperării teritoriale. Dacă mai putem să obținem concesii în această privință, trebuie să Uh, continuăm și să depunem toate eforturile posibile. Uh, Înainte să dau cuvântul altor colegi, aș dori să adaug ceva. Am uitat să vă spun, dar cred că este important. Trebuie să reținem că pentru prima dată avem un cadru de reglementare separat pentru această politică și președinta dumneavoastră a spus pentru prima dată la Liege, în timpul președinției belgiene, că nu există acord în Consiliu pentru un regulament separat și cred că a fost important că am sprijinit Comisia în această privință și am obținut uh, acest regulament. Da, nu mi-am dat seama că trebuie să vorbesc în calitate de raportor din umbră, pentru că Francesco nu este aici astăzi, m-a rugat să spun câteva cuvinte. Voi citi, pentru că abia acum am văzut. În primul rând, vreau să-mi exprim uh, mulțumirea pentru eforturile depuse de președinte și de raportori de-a lungul trialogului. Rezultatul negocierilor reflectă conținutul mandatului Parlamentului este de dorit nu doar o colaborare a echipelor Parlamentului, uh, este de dorit pentru că avem scopuri ambițioase, trebuie să se realoce bani pentru scopul cooperării teritoriale, uh, propunerea de 2,7% este mult sub minimul acceptat față de cei 7% uh, propuși de Parlament. Salutăm îmbunătățirile cu privire la o mai bună standardizare a simplificării regulilor și procedurilor în conformitate cu cererile noastre și includerea uh, geografică a unor regiuni NATS 2 uh, separate uh, de mai mult de 150 de kilometri de granițe. Apoi, obiectivele tematice sunt în beneficiul regiunilor pentru simplificarea prevederilor referitoare la scopul uh, cooperării teritoriale. Este un demers complicat și greoi, dar am reușit să îl îndeplinim. Mulțumesc! Domnul Lambert Van Nistelrooy. Aș dori să, să spun un lucru. Avem acest regulament separat, dar avem bani mai puțini. Deci avem mai puține posibilități să uh, alocăm banii. Deci n-ar trebui să fim așa mulțumiți de rezultat, ci să fim triști. Dacă vedeți diferența între ce am, aveam în vedere și cei 2,7% pe care am primit, nu este acceptabil. În ceea ce privește finalizarea eforturilor noastre, doamna președinte a trimis deja o scrisoare în numele întregii comisii ca să obținem mai mulți bani. Să sperăm că se va întâmpla, deși eu nu prea mă aștept la multe. Apoi trebuie să găsim un mecanism flexibil. Mi-am de discuțiile din Parlament la perioada de programare anterioară. Am primit o prioritate mai mare pentru uh, colaborarea transfrontalieră atunci. Acesta a fost unul din principalele rezultate din acea perioadă. Ar trebui să primim mai multe drepturi pentru cooperarea transfrontalieră și trebuie să vedem cum să facem acest lucru. 2,75% este un pas înapoi. Este un regres. Să vedem împreună cu colegii și cu raportorii din umbră cum putem să uh, finalizăm lucrurile, cum să flexibilizăm bugetul pe care îl avem. Putem să le cerem țărilor să o facă, dar e nevoie de 2-3 uh, parteneri în, uh, acest, uh, în această colaborare transfrontalieră. Deci este o situație diferită. Dar oricum trebuie să avem în vedere obținerea unor rezultate mai bune. Mulțumesc, Rosa Estaras Feragut. Gracias. Reiterar una vez más lo de... Mulțumesc. Vreau doar să mă refer din nou la problema celor 150 de kilometri. A fost un criteriu de obiectivitate să uh, sprijinim această limită. Am întrebat uh, comisia, am întrebat pe comisar care a fost criteriul și acesta mi-a spus că programul încep, a început cu insulele Baltice și de aceea au pus 150 de kilometri. Până la urmă puteau să pună 200 de kilometri. Sau nu e criteriu obiectiv. Pe lângă aceasta, uh, ne referim la distanțe și nu la PIB în cazul unor insule. Uneori ne referim la PIB, alteori la distanțe. Dar ideea este că uh, insulele Baleare nu vor beneficia de concentrația tematică și nu vor primi investiții din cauza distanței. Deci, regiunile insulare vor fi discriminate, nu vor primi compensații. În tratat nu se face distinția între insulele cu PIB mare și cele cu PIB mic. Nu se face o distinție în privința PIB-ului. Se vorbește doar de sprijin, de compensații. Când trăiești pe o insulă, există probleme legate de transport, de educație, industrie, agricultură sănătate. Aici vorbim despre un arhipelag, patru insule și uh, fiecare insulă este asemănătoare cu celelalte. Și cred că este și uh, cazul altor insule, nu doar cele baleare. Dar uh, se pare că depinde de ce criteriu vrei să folosești. Consiliul nu e interesat, Comisia nu e interesată, eu nu sunt de acord dar uh, trebuie să, să scăpăm de acest criteriu 150 de kilometri. Domnul Boștinaru, pentru fondul de coeziune. Very much, Madam Chair. I will start... Mulțumesc, doamnă președinte. Așa cum uh, spuneam și anterior, în mai multe ocazii, aș dori să vă vorbesc despre evoluția în uh, trialogurile noastre am uh, reușit să protejăm, să păstrăm și să ajungem la o concluzie cu toate mandatele și toate angajamentele noastre. Toate obiectivele noastre au fost îndeplinite în totalitate. Misiune îndeplinită. Mission accompli, cum zice francezul. Am să mă refer doar la câteva puncte succinte ca să nu irosim prea mult timp. În primul rând, există unele chestiuni care mai trebuie finalizate. Unele dintre acestea se vor face prin amendamente pe care le vom depune la raport în funcție de evoluțiile viitoare. Unul se referă la articolul 2 bis, referitor la uh, sprijinul uh, din fondul de coeziune pentru mecanismul conectarea Europei. Acesta a fost uh, introdus uh, la articolul 2 și s-a convenit ca acesta să fie inclus într-o nouă dispoziție. Conținutul nu va fi diferit de poziția inițială a Parlamentului, deci se va face o mențiune că fondul de coeziune va sprijini proiectele de infrastructură în cadrul mecanismului Conectarea Europei în conformitate cu prevederile articolului 84 din uh, RDC. Articolul 84 din RDC va conține acordul la care am ajuns și care a fost uh, avizat nu doar în Regi, ci și în TRAN. Și acesta va fi uh, integrat de DigiMove. Un alt subiect important uh, se referă la o dimensiune legală. Faptul că fondul de coeziune nu este stabilit prin tratat. Comisia este de opinie că acest lucru nu este necesar, deoarece fondul de coeziune există. Însă serviciile juridice ale Parlamentului și Consiliului analizează acum găsirea unei soluții legale pentru a se asigura că există o aprobare și un temei juridic. Noi așteptăm acest, această opinie juridică a serviciilor juridice. Apoi se vor face câteva modificări la considerente, astfel încât acestea să reflecte modificările din articole. Insistăm de asemenea asupra păstrării considerentului care uh, stabilește principiul poluatorul plătește. Acest lucru a fost aprobat în unanimitate în uh, uh, Comisia Regii, iar Comisia a fost uh, pentru. Și totuși, președinția încă se opune, astfel că și noi încercăm să găsim o soluție. Acum, referitor la realizările acestui raport, am să mă refer la câteva puncte cheie energia efici eficiența energetică și uh, utilizarea energiilor regenerabile în proiecte de locuințe individuale, private, în timp ce propunerea inițială se referea la clădiri publice și întreprinderi. Vorbim de asemenea despre investiții în sectoare cheie, precum apă și deșeuri, uh, care vor fi posibile la o scară mai largă transport uh, prietenos cu mediul, care va fi susținut uh, puternic. În plus, am atins un nivel mare de coordonare și sinergii cu FEDER pentru a avea dispoziții clare și o interpretare mai ușoară. Practic, este vorba de includerea unor dispoziții identice atunci când avem obiective de investiții identice nu s-a luat nicio decizie cu privire la condiționalitatea macroeconomică și am hotărât uh, să lăsăm această chestiune uh, în cadrul RDC. Dar totuși uh, nu s-a ajuns la un acord cu Consiliul și de aceea suntem deschiși pentru o soluție care va fi negociată cu următoarea președinție și care va fi apoi integrată în regulamentul privind uh, fondul de coeziune. Uh, colegul Jan Olbricht spunea că aceleași reguli, aceleași reguli uh, se aplică și um, la fondul de coeziune. Acum, având în vedere toate aceste aspecte, mâine, până la ora 12, este termenul pentru depunerea amendamentelor. Însă, în calitate de raportor și având în vedere colaborarea excelentă cu raportorii din umbră și cu toți colegii, dar și cu Comisia și Consiliul, cred că probabil ar trebui să nu avem posibilitatea de a depune amendamente, astfel încât să ne asigurăm că raportul negociat în trialoguri va fi trimis la votul regii în iulie, fără alte modificări. Vă mulțumesc foarte mult tuturor Spre deosebire de unele aspecte, aș vrea să mai subliniez un lucru. În cazul uh, fondului de coeziune, uh, Comisia a fost foarte flexibilă, foarte cooperantă și a colaborat uh, îndeaproape cu Parlamentul pentru a găsi cele mai bune soluții. Am reușit uh, astfel să convingem și Consiliul, deși uneori uh, nu a fost chiar atât de ușor, mai ales la începutul discuțiilor. Mulțumesc încă o dată discuției și lui uh, Peter Bercovici în special. I, um, I, I... Sper că mă uit la proiectul de raport și nu văd aceeași ștergere a articolelor privind condiționalitatea macroeconomică. N-am găsit. Uh, pentru că am, l-am șters din uh, proiectul de raport. Încheiem. Practic, putem să ne ocupăm și de Ioachim, de raportul lui Ioachim acum? După Victor, mai dorește să vorbească cineva? Văd că nu. Nu-i văd pe raportorii din umbra aici, toată lumea a plecat, nu mai uh, e nimeni care să vorbească. Ori terminăm, ori facem și raportul lui Ioachim. Ioachim, mai chef? 10-15 minute. So then tomorrow we, we can start later, okay? Atunci foarte bine, mâine începem mai târziu. Kim. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vă mulțumesc, doamna președintă. Am discutat deja de mai multe ori despre revi- regulamentul revizuit uh, privind uh, gruparea europeană de cooperare teritorială. La ultima ședință sperasem că am reușit un progres mare, însă acum dacă analizați proiectul de raport, veți regăsi doar articolele, nu și considerentele. Pentru că foarte multe lucruri pe care eu mi le dori să, uh, să se regăsească în articole pentru a obține un compromis, am acceptat să fie incluse în uh, considerente. Oricum vor apărea în regulamentul uh, general și uh, reprezintă o bază de referire la GECT. Prin consimțământul uh, tacit, dreptul aplicabil când vine vorba de dreptul muncii este important. Deci ce întreprinderi pot uh, fi eligibile pentru a face parte din acest sistem al grupării europene de cooperare teritorială. Am avut trei întâlniri tripartite în cadrul președinției irlandeză. Între timp am avut uh, contacte neoficiale în cadrul cărora am putut avea un schimb de opinii pentru a vedea, pentru a sonda pozițiile partenerilor noștri, pentru că punctele sunt destul de tehnice. și, într-adevăr, lucrurile care cred că toată lumea a înțeles până la urmă ce se întâmplă cu acest instrument. Însă, până la urmă, ne-am dat seama că mai rămân doar câteva state membre care consideră că fondarea acestui instrument ar însemna o intervenție în uh, propriile propriile drepturi uh, legate de suveranitate și că este vorba de un transfer de competențe de la autorități locale care oricum uh, competențe care sunt deja de aceste, care țin de aceste autorități E bine, se pare că unii nu au înțeles acest lucru sau cel puțin nu doresc să înțeleagă că este vorba de un transfer de competențe care există deja. Noi ne dorim să promovăm acest instrument tocmai pentru a promova cooperarea transfrontalieră a instituțiilor. Deci nu ne dorim să creăm obstacole instituționale suplimentare. Din păcate, am revenit în uh, situația în care aceste considerente Uh, trebuie redactată în mod scris și această posibilitate, de fapt, este o posibilitate de trișare cumva. Se pare că serviciul juridic al Consiliului are impresia că eu sunt singurul care înțeleg dreptul european. Vă asigur că nu voi merge pe această cale dacă considerentele nu vor avea forma necesară astfel încât uh, ele să poată fi înțelese de utilizatorii acestui instrument, dacă lucrurile pe care le-am stabilit, declarațiile comune legate de perioada de autorizare și dreptul aplicabil, dacă acestea nu se vor regăsi în regulament, uh, nu voi fi de acord cu soluția Uh, respectivă pentru că atunci nu mai avem nevoie de un nou regulament, regulamentul vechi ar fi suficient și atunci am putea să păstrăm situația veche. Îmi pare rău că sunt atât de pesimist acum, însă vă asigur că voi uh, ține în continuare la poziția noastră și dacă lucrurile nu funcționează bine în cadrul președinției irlandeze, să sperăm că președinția lituaniană va mișca ceva pentru că există așteptări foarte mari în, uh, în uh, Europa pentru un uh, regulament revizuit, astfel încât această grupare europeană de cooperare teritorială să fie mai flexibilă, să fie mai cuprinzătoare în comparație cu situația actuală. Deci, așteptările sunt prea mari pentru a ne permite să fie dezamăgite. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Nu știu dacă cineva dintre raportorii din umbră dorește să uh, intervină. Sănătatea, Constanță. Raportorii din umbră nu sunt prezenți. Doresc să știu dacă cineva dorește să intervină pentru că munca lui uh, Joachim a fost extraordinar de dificilă, chiar dacă este vorba de un regulament relativ scurt. Deci dacă nimeni altcineva nu rește să intervină sau nu, Sean, te rog. Este vorba de un aspect personal legat de proveniența mea. Uh, Joachim s-a referit de doar la președinția irlandeză. Știu că lucrurile nu au funcționat bine la nivelul comisiei noastre, datorită faptului că nu s-au înregistrat progrese în uh, cadrul președinției irlandeze. V-ați referit la aspecte dificile din punct de vedere tehnic care pot apărea în cadrul oricărei președinții. Și acest lucru este legat de natura propunerilor pe care le discutăm. Președinția irlandeză pur și simplu a condus aceste negocieri, a încercat să meargă înainte și aș dori să știu care este reacția celor implicați la nivelul uh, trialogurilor. din punctul de vedere al implicării președinției irlandeze în diferitele dosare relevante pentru Comisia Regii. Vă mulțumesc! Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult! Nu mai există alte remarci. Joachim? Vă mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori să reacționez la cele spuse de Sean Kelly. Sean Kelly, dacă m-a ascultat uh, cu atenție, nu am criticat președinția irlandeză. Îmi pot închipui că cel care a condus negocierile pe marginea acestui instrument atât de dificil din punct de vedere tehnic, știu foarte bine care este situația și care este dis- uh, dispoziția de cooperare din partea statelor membre și în acest punct de vedere mie am avut impresia că lipsește voința de a ajunge la un compromis din partea statelor membre. Am înțeles acest lucru în urma documentelor interne pe care le-am consultat. Respectiv, uh, se pare că nu au înțeles uh, tema discutată și dacă nu înțelegi o temă, nu înțeleg de ce te implici într-o, într-o discuție. Și tocmai de aceea sunt puțin consternat de situația din aceste negocieri. Prin acestea fiind spuse, încheiem ședința de astăzi. Am uh, uh, discutat toate subiectele care fuseseră programate până la ora 10.30 mâine dimineața, deci putem să ne reîntâlnim mâine la ora 10.30. Însă ar fi bine dacă ați putea veni la, deja de la ora 10 și 25 pentru a putea începe să votăm într-adevăr la ora 10 și 30. Deci încheiem ședința deschisă publicului și acum urmează întâlnirea coordonatorilor.